Stimate colegi, stimați colegi, vă spun tuturor un cordial bun venit. Mă bucur de cei care au reușit să parcurgă drumul până aici. În ce privește pe colegii mei, se pare că încă nu putem să ne permitem să închidem ușa pentru că nu este o mare aglomerație. Totuși, îi salut pe cei care sunt în sală. Începem astăzi audierea noastră tot ceea ce urmează să se întâmple poate fi urmărit și prin webstream pe monitoarele din afara sălii. Și aș dori să vă spun de pe acum că după încheierea acestei audieri sunteți invitați la un cocktail. Aici, lângă sală, imediat cum ieșim. Astăzi este deci prima zi a audierei noastre. Avem un program ambițios și mulțumesc în mod special experților care și-au arătat disponibilitatea să discute cu noi. Ceea ce se întâmplă aici în stânga și în dreapta mea. Experții pe care îi vedeți în prezidiu sunt participanții prim, primei runde, mai avem o altă rundă după amiază și mâine, de asemenea, două runde, de asemenea, întâlniri cu experți. Cred că nu are rost să mai spun multe în legătură cu mandatul acestei comisii speciale, SURE sau SURE. Plenara ne-a dat o serie întreagă de sarcini pe care urmează să le îndeplinim. Din ce privește aspectele bugetare, trebuie să propunem o structură de asemenea pentru uh, cadrul financiar pe termen mediu. Trebuie să facem o evaluare, care sunt mijloacele financiare absolut necesare și eventual să facem și sugestii în legătură cu repartizarea finanțelor în interiorul și între categorii. Și nu în ultimul rând, va trebui să încercăm să facem și conexiuni între diversele cheltuieli și sistemul de încasări de fonduri. Este nevoie de o reformă a fondurilor proprii, de asemenea un subiect care se află în atenția noastră și la final va trebui să găsim un răspuns pentru această întrebare. Iar acest final conform calendarului nostru, ar trebui să fie plenara din iunie 2011, pentru că în felul acesta vom uh, contura poziția Parlamentului european, inclusiv pentru negocierile cu Fondul Monetar Internațional și, de asemenea, să colaborăm cu Comisia pentru următoarea perspectivă financiară. Să încercăm să exercităm o influență asupra acestei perspective. Noi am promis că vom desfășura o activitate în paralel și, cum am mai spus și cu alte ocazii, prin acest paralelism nu înțelegem abordarea matematică, pentru că în felul acesta două paralele niciodată nu vor ajunge să se întâlnească, uh, ci uh, dorim să avem un schimb de experiență care să fie uh, util reciproc. Știți că și Comisia, de altfel, a înființat un task force în cadrul căruia comisarii între ei au un schimb de uh, experiență în legătură cu viitoarea perspectivă financiară. Noi, în calitate de Comisie Sure, nu dorim să reinventăm roata, ci să elaborăm o politică în care lucrurile să fie clare și sperăm să existe un acord larg comunitar european în ce privește strategia Europa 2020. Comisia a făcut propuneri, Consiliul le-a adoptat, noi în calitate de Parlament European avem o abordare cât se poate de pozitivă, o abordare afirmativă și uh, obiectivele strategiei 2020, creștere inteligentă, dezvoltare bazată pe știință și inovație, economie bazată pe inovație, creștere durabilă și mai ales o dezvoltare ecologică și competitivă, o creștere integrativă, um, ocuparea forței de muncă într-un grad cât mai mare și coeziune teritorială aceste obiective trebuie să le slujim și să le sprijinim cu toate instrumentele care ne stau la dispoziție, atât pe plan comunitar cât și la nivelul statelor membre. Noi vorbim mereu despre o valoare adăugată pe plan european și există și un document reflexie al raportorului nostru, Salvator Gariga, în care se spune că lucrurile nu vor putea să funcționeze decât dacă noi încercăm să îmbinăm, să abordăm împreună aceste obiective, cât să îmbinăm și cele două niveluri, cel european și cel uh, din statele membre. Iar măsurile care sunt adoptate trebuie de asemenea să se îmbine armonios. Doar atunci lucrurile se vor potrivi între ele și nu uh, se vor contracara. Dacă ne uităm la posibilitățile pe care le avem la dispoziție pentru a ne servi aceste obiective, vom vedea că pe plan european de asemenea există trei uh, piloni, legislația, coordonarea, bugetul european, finanțarea europeană. Și bineînțeles că aceste eh, trei pârghii trebuie să se îmbine, să se combine pe plan comunitar. Bugetul comunitar pentru ceea ce ne propunem noi să realizăm trebuie să joace un rol cheie în eh, transpunerea în fapt a strategiei noastre, iar această strategie ar trebui să fie de asemenea modalitatea de verificare a modului în care noi ne proiectăm viitoarele cheltuieli, care să fie măsurile legislative care să servească aceste obiective. Știm cu toții că aceste cheltuieli uh, nu sunt foarte mari din bugetul comunitar, 2% uh, din finanțele publice. Dar, de asemenea, nu este un procentaj care trebuie să fie neglijat, pentru că bugetul european trebuie să stabilească accente și stimuli. Și în legătură cu asta, ne este clar că este nevoie de o mai bună sinergie între cheltuielile de pe plan comunitar și bugetele naționale este limpede că investițiile trebuie să servească strategia Europa 2020 și trebuie să provină în principal din bugetele naționale. Oricum însă ele vor trebui să fie cunoscute și uh, folosite pe plan comunitar. Iar bugetul nostru european, modest, trebuie să uh, ofere un maximum de valoare adăugată europeană. Deci trebuie să fie astfel utilizat încât obiectivele să fie bine slujite. Încă nu există o configurare definitivă a acestei strategii Europa 2020. La diverse uh, niveluri noi urmează să mai discutăm lucrurile și să le adaptăm înainte de luarea deciziilor finale, dar un lucru este cert toată politica comunitară, inclusiv politica agrară, politica de coeziune, politica externă. Deci toate aceste politici sunt necesare pentru a sprijini această strategie. Și plec de la ideea că toate colegele, toți colegii sunt de aceeași părere cu mine că strategia Europa 2020 este strategia ideală pe plan comunitar pentru uh, deceniul următor și uh, trebuie să fie slujită și de perspectiva noastră financiară. Deci uh, aceasta este baza pe care am discutat-o și în poziția, documentul de reflexie al lui Salvator Gariga. In, Instrumentele care sunt fondurile structurale, politica agrară, fondul pentru dezvoltare rurală, uh, Programul privind competitivitatea și inovația trebuie de asemenea să fie analizate de noi pentru ca ele să poată să-și maximizeze, să-și optimeze influența pe care o pot exercita. Trebuie să stimulăm eficiența pentru a crea acea plusvaloare europeană um, pe care ne-o dorim și uh, suntem convinși că vom putea să o obținem pe baza bugetului nostru. Toți oaspeții noștri, toți experții sunt invitați să uh, gândească în contextul uh, acestei problematici vom accepta și observații critice din partea lor, atât în ce privește structura actualului nostru buget, cât și eventuale observații critice sau idei uh, care să constituie proiecții în viitor în legătură cu următoarea noastră perspectivă financiară. Care ar trebui să fie activitățile care să fie înmănunchiate și uh, finanțate din bugetul european și care să fie finanțate de diversele state membre? Deci, în, vă invit să Trecem la fapte pentru că este vorba despre viitorul Uniunii noastre europene și un lucru este cert. Nu putem începe Uh, să gândim orientat spre viitor dacă abia în 2014 vom medita asupra noii perspective uh, financiare și asupra strategiei 2020. Deci este important să ne gândim și la anii următori, dar uh, ei trebuie să aibă în vedere inclusiv atingerea obiectivelor pentru Europa 2020 pentru că este vorba de fapt despre a dezvolta un model pentru economia socială de piață în secolul al XXI-lea în Uniunea Europeană. Încă o dată bun venit și începem acum dezbaterea în cadrul acestei runde de experți. Experții noștri vor fi uh, ghidați de către un moderator care eh, va pune întrebări experților, rugându-i, evident, să ofere și răspunsuri. Și eh, după aceea, eh, și este vorba de grupuri de câte trei sau patru experți care participă la o asemenea rundă de întrebări și răspunsuri. Vreau să vă descriu puțin modul în care lucrurile urmează să se deruleze. Noi ne imaginăm că ele vor funcționa în felul următor. În cadrul unei asemenea runde de întrebări și răspunsuri, moderatorul eh, eh, primește 5 minute pentru introducere, dar în aceste 5 minute formulează și întrebările la care așteaptă un răspuns din partea experților. Fiecare expertă sau fiecare expert va avea la rândul său 5 minute la dispoziție pentru a formula prime răspunsuri. După aceea deschidem dezbaterea inclusiv pentru adresarea de întrebări de către colegele și colegii mei și Vă rog, stimați colegi, gândiți-vă de pe acum că ne dorim o dezbatere cât mai animată. Deci uh, nu trebuie să țineți, mă scuzați, coreferate, ci vă rog să adresați întrebări. Iar după aceea, deci, urmează o rundă în care colegele și colegii își pot pune întrebări, uh, maximum două minute pentru fiecare. Ne adresăm din nou uh, experților din prezidiu. Moderatorul va încerca eventual să sinteze, să structureze puțin întrebările formulate, astfel încât experții să poată să răspundă la ele. O să vedem cum reușim să ne gospodărim timpul. Nu am nimic împotrivă să încercăm să mai creăm o nouă posibilitate, o a doua rundă, o a treia rundă de întrebări pentru colege și colegi, pentru că știu că în cadrul unei dezbateri animate, foarte frecvent, prin felul uh, răspunsurilor, de multe ori se nasc noi întrebări care ar necesita clarificări ulterioare. Atât în legătură cu structura modalității noastre de lucru și trecem acum deci la uh, acest prim grup. Îl salut pe domnul profesor Andrei Sapir, este profesor pentru economie internațională și integrare Eh, europeană la Universitatea Liberă din Bruxelles. Domnul Bresler este eh, rectorul societății Fraunhofer la Bruxelles. Domnul José Reich este director al Facultății Economice din Coimbra din Portugalia și avem și o doamnă în acest grup, doamna Leslie Wilson, este secretar general al Asociației Europene a tuturor universităților, o uniune universitară și moderatorul nostru, Andrei Arendel, de la Centrul European pentru Studii Politice. Acum este rândul dumneavoastră, vă rog. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamna Haug. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru invitația la acest grup foarte interesant de experți și chiar uh, m-ați invitat să fiu moderator, ceea ce Cred că va fi foarte ușor, date fiind competențele și abilitățile participanților. Și uh, vreau să mulțumesc uh, doamnei deputat care m-a invitat să particip la acest grup de experți. Titlul grupului nostru este Smart Growth, creștere inteligentă și știți că va trebui să folosim foarte mult în viitor cuvintele inteligent, durabil și inclusiv. Nu e prima dată când trebuie să învățăm noi termeni, un nou jargon. Tocmai ne aflăm la sfârșitul unui deceniu care a fost uh, început cu ideea de a face din Uniunea Europeană cea mai competitivă economie bazată pe cunoaștere. Și am uh, ajuns să integrăm în acest deceniu concepte precum concurență și dezvoltare durabilă și uh, diferitele obiective au primit diferite importanțe de-a lungul timpului, însă esența a fost întotdeauna politica europeană. Astăzi avem o creștere durabilă, inteligentă și bazată pe cunoaștere și o nouă strategie, strategia UE 2020. E vorba de un program foarte ambițios dacă vă uitați numai la câteva din principalele inițiative din cadrul acestui program, veți vedea că uh, toate au un impact asupra economiei europene. Să luăm, de exemplu, agenda digitală, care are un impact asupra uh, economiei europene dincolo de piața unică care a fost încheiată în 92. Se vede cât de multe mai sunt de făcut de când încercăm să desăvârșim piața unică de ani de zile. Și cred că acum este momentul cel mai potrivit pentru aceste discuții, pentru că este adevărat că uh, se vorbește foarte mult acum despre restructurarea bugetului, se va vorbi despre perspectivele financiare din 2014 și viitorul începe acum, adică alocarea bugetului și guvernanța inițiativelor vor fi decise acum, când se demarează strategia UE 2020 și probabil că acum va fi momentul hotărător pentru reușita acestei strategii. Întrebarea cheie va fi dacă Uniunea Europeană își poate permite să uh, nu îndeplinească încă o dată obiectivele stabilite. Atunci când vorbim despre uh, politicile europene, spunem foarte des că ceea ce se măsoară se și face. Dar asta nu s-a întâmplat în ultimul deceniu, când uh, în ceea ce privește îndeplinirea anumitor obiective din cadrul agendei de la Lisabona. Și dacă analizăm ideea de inovare și de cunoaștere, vedem ce probleme au apărut în ultimii ani și cred că trebuie să analizăm aceste probleme legate de agenda de la Lisabona și de alte programe lansate sub uh, programul Umbrelă, de exemplu uh, programul 2010 din ultimii ani. Cred că uh, primul lucru pe care îl observăm este că nu este neapărat problematic bugetul și nu e problematică dimensiunea bugetului. Mai mulți analiști au arătat că în ceea ce privește cheltuielile publice, Uniunea Europeană nu se află în urma altor state care sunt în poziții foarte bune pe plan concurențial, de exemplu Statele Unite ale Americii și se consideră că partea privată trebuie stimulată. Am văzut în estimările privind strategia UE 2020 că singura schimbare din următorii ani care are cel mai mare potențial uh, de a contribui la dezvoltarea economiei europene este capitalul de risc. Întrebarea este ce putem face în legătură cu cheltuielile publice ca să creăm o interfață eficientă pentru a dezvolta capitalul de risc. În același timp au apărut probleme, în ciuda dimensiunilor bugetelor, în ceea ce privește guvernanța banilor publici cheltuiți în domeniul inovării. Și uh, asta trebuie să discutăm astăzi, pentru că aceste probleme nu pot să rămână probleme ale cheltuielilor publice la nivel european și la nivelul statelor membre. Problemele de guvernanță au fost până acum orizontale, adică la Bruxelles, în modul în care fondurile publice sunt gestionate aici, și uh, multiniveluri, adică în interfața dintre Uniunea Europeană și celelalte niveluri. Proliferarea diferitelor programe și diferitelor capitole de cheltuieli a creat o fragmentare artificială uh, în cheltuirea fondurilor publice pentru atingerea anumitor obiective de cunoaștere, de inovație, dezvoltare și competitivitate. Această fragmentare trebuie să fie evitată în următorii ani și, în același timp, un alt slogan tipic pe care probabil că l-ați auzit de multe ori este că în Uniunea Europeană ne pricepem să dezvoltăm cunoașterea, dar nu ne pricepem să o transformăm în inovare și se pune întrebarea dacă facem ceva prin strategia UE 2020 pentru a ajuta transformarea cunoașterii în inovație și în produse de marketing. Este o altă întrebare pentru grupul de experți. Au existat în același timp și probleme structurale în trecut în ceea ce privește relația cu IMM-urile, care, după cum știți, sunt adevăratul motor al inovației în economia Uniunii Europene. Eu am condus mai multe mese rotunde la uh, Centrul de Studii Politice Europene și am auzit, de exemplu, de la Banca Europeană de Investiții, de la reprezentanții ei, că o problemă structurală și anume dimensiunea minimă a programelor pe care le gestionează este prea mare ca să se potrivească cu nevoile IMM-urilor. Se va ține cont de acest lucru în următoarele inițiative și ce se poate face în această fază pentru a asigura ameliorarea guvernanței. Se mai pune întrebarea cât de centralizate sunt cheltuielile și cât de coordonate trebuie să fie. Mai putem face ceva și pentru a ameliora raportarea făcută de statele membre în legătură cu modul în care sunt cheltuiți banii din fondurile structurale, din fondurile de coeziune? Putem face ceva pentru a ameliora monitorizarea rezultatelor uh, proiectelor mari care sunt finanțate în cadrul diferitelor inițiative? Cred că toate acestea sunt necesare pentru a ameliora calitatea și eficiența politicilor legate de cunoaștere și de inovație în anii următori. Eu înțeleg și cred că veți discuta acest lucru, că la ora actuală există foar, o foarte mare incertitudine în legătură cu gestionarea inițiativei UE 2020 și anume cât de fragmentată va fi această gestionare. Se vor promova inițiativele principale? Se vor gestiona politicile individuale în cadrul strategiei UE 2020? Vor fi coordonate cu principalele inițiative sau nu? și cum ne putem asigura că întreaga construcție a strategiei UE 2020 și a celor, inițiativ, celor șapte inițiative principale este valabilă, este bine coordonată și bine gestionată în timp, în așa fel încât Uniunea Europeană să-și îndeplinească obiectivele. Nu vreau să spun mai multe deocamdată, vreau să-i las pe experți să-și exprime opiniile în discursurile introductive. Însă, pentru a încheia această intervenție introductivă, pot să spun că am văzut că organizatorii au distribuit câteva întrebări participanților la acest grup de experți și prima întrebare care m-a uh, frapat a fost una foarte frumoasă. Dacă ați avea un miliard de euro și ați putea să decideți cum să cheltuiți acești bani, ce ați face cu ei? pentru a stimula cunoașterea și inovația la nivel european. În ce direcție ați cheltui acești bani? Vom vedea dacă experții s-au gândit la acest lucru, pentru că acum, de fapt, nu vorbim de un miliard de euro, ci de mult mai mult, mai ales în ceea ce privește impactul potențial asupra economiei europene. Vom urma ordinea de pe uh, agenda, dau cuvântul profesorului Andrei Sapir în primul rând, pentru un discurs de maxim 5 minute. Andreea, mulțumesc pentru participare. Andrea, thank you, uh, Mrs. Chair, for the... Uh, mulțumesc foarte mult, Andreea. Mulțumesc, doamna președinte, pentru invitația de a fi astăzi aici, alături de dumneavoastră. La finele scurtei mele prezentări voi răspunde la întrebarea aceea de un miliard de euro. Dați-mi voie însă să încep prin a spune următoarele. Andreea, tocmai ne-ai spus că am avut o strategie cu o durată de 10 ani și că nu am îndeplinit rezultatele acestei strategii de la Lisabona. Acum, iată, ne confruntăm, ne așteaptă o nouă strategie de 10 ani. Și aș dori să vă spun că nu ne putem permite să mai așteptăm încă 10 ani pentru a spune că nici această nouă strategie nu a fost îndeplinită fiindcă în timp ce noi avansăm în ritmul melcului, alte părți ale lumii avansează foarte repede. Și una din lecțiile pe care trebuie să le învățăm din această criză este că, fără îndoială, criza reprezintă o răspântie în ceea ce privește situația economică la nivel mondial. Avem nevoie de creștere în Europa, de creștere inteligentă, dar și de creștere în general în ceea ce privește problemele care există în Europa. Nu avem cum să le rezolvăm fără creștere și nu o să ne îndeplinim obiectivele legate de poziționarea Europei în această economie în continuă schimbare dacă nu avem o activitate de cercetare orientată spre această creștere inteligentă. Deci, asta vreau să vă transmit. Da, da și iar da pentru strategia Europa 2020, dar să fie una credibilă. Fiindcă trebuie să înțelegem că în sectorul privat există o mare îndoială cu privire la credibilitatea acestei strategii. Este oare uh, la fel ca cea anterioară, care nu va fi îndeplinită, trebuie să înțelegem aceste îndoieli. După cum am spus la început, eu sunt pentru această strategie, dar numai dacă va fi una care duce la îndeplinirea rezultatelor, dacă este una credibilă. Și cum putem să avem o strategie credibilă? nu prin discursuri frumoase și vorbe goale. Sigur, e minunat să vorbim de inovare în Europa, dar dacă nu trecem la acțiuni concrete, nu o să obținem nimic la final. Încă o dată, nu mă număr printre cei care consideră că în acest domeniu Europa trebuie să acționeze în principal prin intermediul bugetului. Există și alte modalități de acțiune și vor fi multe cadre de reglementare. Dar cum putem vedea niște decizii ferme prin intermediul bugetului. Așa judecă politicienii. Bugetul este un element concret. Doar așa putem vedea care sunt orientările urmate. Deci, în acest sens, responsabilitatea dumneavoastră este una foarte mare. În ceea ce privește bugetul, banii. Știm că bugetul european nu este unul mare și nu o să fie mai mare, probabil, pe viitor. Însă, nici nu putem spune că e unul simbolic. E doar 2,5% din nivelul cheltuielilor publice din Europa și deci are un rol simbolic. Nici vorbă. Este vorba de imaginea pe care Europa dorește să o promoveze. Ce vrem să facem împreună? Ce proiecte avem? În plus, Evident, bugetul european trebuie să acționeze ca o pârghie. Majoritatea fondurilor sunt cheltuite la nivel național și regional pentru activitățile de cercetare și inovare. Deci chiar dacă bugetul lui ar fi 10% din toate cheltuielile de cercetare în Europa, ar reprezenta asta, 10%. Deci trebuie să fie o pârghie, un facilitator. După părerea mea, n-are rost să încercăm să aliniem bugetele naționale la cele european. Asta se va întâmpla de la sine. Europa trebuie să stabilească direcția și statele membre vor fi suficient de inteligente să urmeze această direcție pe care o stabilim împreună la nivel european. Un al treilea aspect din cele cinci pe care vreau să le subliniez și mă apropiu de întrebarea specifică legată de cercetare și inovare. În Europa avem un activ foarte important și anume această piață unică Dimensiunea pieței este dată de dimensiunea populației și de educația populației. Avem 27 de state foarte diverse, lucru care este uh, un aspect foarte important pentru cercetare și inovare, cu 500 de milioane de oameni. E vorba de oameni în general cu o educație bună, deci e vorba de un fund foarte mare de talent pentru cercetare și inovare. Și sarcina care ne așteaptă este să ne asigurăm că acest activ, aceste active sunt exploatate cum să ne asigurăm că aceste active într-adevăr dau rezultatele dorite pentru cercetare și inovare. Până la urmă se vorbește despre crearea condițiilor cadru necesare și cred că piața unică și tot ce ține de ea, inclusiv mobilitatea forței de muncă, reprezintă un element cheie. Bugetul, încă o dată, poate să fie de folos aici. Cum? Dacă vorbim despre cercetare și inovare, după părerea mea, există un cuvânt cheie și anume excelență. Nu putem să avem cercetare și inovare fără să punem accentul pe excelență și, prin urmare, pe competitivitate. Știu care vor fi criticile pe care le voi auzi din partea unora dintre dumneavoastră și din partea unora dintre statele membre. Și anume, odată ce încep să se aloce bani pe baza competitivității și a criteriului excelenței, poate că distribuirea acestor fonduri nu va fi una echitabilă care să fie egală între statele europene. Și oare nu este acest lucru inechitabil? Răspunsul meu la această temere ar fi că această agendă UE 2020 vorbește despre creștere inteligentă, dar vorbește și despre creștere durabilă și inclusivă. Deci, iată, avem o serie de obiective. Excelența nu este singurul obiectiv, avem și alte obiective, și anume durabilitate, includere, coeziune și așa e și normal să fie. De aceea, pentru cercetare și inovare, trebuie să alocăm resurse către excelență în cel mai competitiv mod cu putință. Deci trebuie să exploatăm acest mediu foarte competitiv pe care îl avem pentru a obține cele mai bune rezultate. Prin urmare, insist asupra nevoii de a pune accentul pe excelență, accent care trebuie să meargă mână-mână cu competitivitatea. Și acum, mă, apro- mă apropiu de cel al cincelea punct și vă și răspund la întrebare. Dacă aș avea un miliard de euro, la ce aș folosi banii aceștia? Într-un studiu pe care l-am făcut împreună cu câțiva colegi la nivelul uh, universităților europene, în încheierea lucrării ne refeream la o propunere de un miliard de euro. Propunere care spunea că accentul trebuie să se pună pe universități și pe pregătirea postuniversitară. Noi am spus că Europa trebuie să aloce bani în mod competitiv pentru aceste programe postuniversitare. Pentru fiecare, am spus, noi trebuie să se aloce un milion de euro. Nu e foarte mult. Și putem alege o mie de astfel de programe fiindcă 1000 ori 1000 face un miliard. De ce am ales 1000 de programe postuniversitare? Am spus că există cam 50 de domenii de cercetare, în mare, dacă împărțim cercetarea, și ne-am gândit că pe baza unui proces de selectare competitivă, uh, ar fi bine să selectăm nu 20 de universități, ci 20 de departamente pe fiecare domeniu, 20 ori 50 egal 1000. Și așa am acoperit multe universități și și multe domenii. Deci asta e propunerea mea, un miliard pentru excelență prin programe postuniversitare. Un milion împărțit la o mie de departamente din întreaga Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, Andrei! Într-adevăr, o prezentare foarte incisivă, Vă rog să vă notați întrebările, fiindcă urmează și runda de întrebări, însă acum îi dăm cuvântul domnului Patrick Bresler pentru o prezentare de 5 minute. Și sigur, dacă doriți și dumneavoastră să răspundeți la întrebarea de un miliard de euro, sunteți binevenit. Mulțumesc și mulțumesc și pentru invitația de a participa la această dezbatere. Deci, chiar dacă profesorul Sapie a spus cam tot ceea ce vroiam să spun și eu. În momentul în care mi s-a adresat invitația de a participa la această întâlnire, am uh, cerut și eu lămuriri în legătură cu interesele deosebite. Am privit puțin la trecut, am privit la viitor în legătură cu evoluțiile care există pe piața noastră. În Statele Unite, excelența, inovația uh, sunt cele care determinează, uh, determină competiția. Într-o piață fragmentată cum este cea din Europa, o piață care nu este uniformă, Excelența ă, trebuie să ducă în primul rând la cooperare. Uniunea Europeană s-a dezvoltat, există standarde rapide de dezvoltare ă, și există și ă, noi elemente de calitate în uh, preocupările noastre. Există o uh, cercetare care se bazează pe excelență, dar vreau să vă amintesc că pionieratul în uh, cercetare se bazează pe știința aplicată și pe inginerie. Este o dimensiune corporatistă practic în Europa, pentru că piața este fragmentată. Au fost virate fonduri în principal în cercetarea de bază, dar mai puțin au fost stimulate noile produse. Noi toți am fost confruntați cu povești care au fost uh, create în Europa uh, și uh, până la urmă au avut succes și în Statele Unite. Important este să acționăm în cercetarea fundamentală mai hotărât. Cercetarea fundamentală este sigură din punct de vedere politic, este acceptată ideea cu ușurință de către publicul larg că se fac investiții în acest domeniu, iar poziția publicului este importantă pentru că trebuie să ne gândim uh, cine sunt fondatorii acestei cercetări și uh, față de cine trebuie uh, purtăm o răspundere. Dar într-o perioadă de austeritate, finanțarea cercetării fundamentale devine o prioritate iar statele membre trebuie să își concentreze uh, atenția uh, asupra acestei cercetări fundamentale. Agențiile naționale de altfel finanțează în proporție de 95% această cercetare fundamentală. Noi trebuie să trebuie să privim în întregul lanț de valori. Trebuie să creiem uh, condiții mai bune pentru dezvoltarea cercetării pilot în tehnologii noi inițiativa Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe uh, acest întreg lanț de valori uh, pentru a ajunge la produse inovative și la servicii noi. De multe ori există însă o asemenea fisură numită și fisura inovației între cercetarea fundamentală și aceste proiecte pilot iar încercarea de a crea o punte peste această prăpastie cred că trebuie să fie una din principalele priorități. Dacă ne uităm la acest lanț de valori, aș vrea să avem în vedere că există o legătură tematică, nu există o progresie lineară, cercetare fundamentală, cercetare, proiecte pilot. Noi putem exercita o influență asupra fiecărui element din această rețea. Putem da nenumărate exemple iar dacă ne dorim o valoare adăugată europeană, atunci trebuie să creăm un mediu adecvat pentru dezvoltarea noilor tehnologii inovative. Ele au potențialul de a ne schimba viața, de a determina o dezvoltare rapidă, o îmbunătățire dar ele duc și la o cu totul uh, altă piață, la industrii noi. Iar uh, un exemplu pentru o asemenea tehnologie transformatoare, să ne gândim uh, la uh, scanere cu rezonanță magnetică folosite în uh, spitale, acele remeneuri care se fac modificările care au fost făcute, uh, această aparatură medicală de-a lungul anilor a dus până la urmă la ceva absolut nou. Nimeni nu ar fi putut să prognozeze că o să apară o asemenea modalitate de a efectua remeneurile. Deci uh, a fost o legătură între cercetarea fundamentală și uh, proiectele pilot noi într-un mediu nou, uh, aceste proiecte pilot pot uh, să aibă o acțiune transformatoare esențială. Europa ca atare trebuie să uh, se concentreze pe aceste tehnologii emergente. Pentru că în felul acesta se va ajunge la dezvoltarea unor noi sectoare industriale și la crearea de noi locuri de muncă. Sigur că nu este un joc 100% sigur, el comportă riscuri, dar trebuie să existe și răspunsuri flexibile în identificarea noilor tehnologii, care de asemenea să fie reacții rapide. Obstacolul pe care îl văd eu în acest scenariu este că Europa nu este plană, nu este uh, uniformă pentru toate forțele care acționează în Uniunea Europeană. Sigur că există o serie întreagă de reglementări uh, pe plan național, uh, în același timp există și elemente protecționiste care fragmentează piața și uh, care pot avea un efect disturbant în ce privește uh, rapiditatea cu care se trece la inovații. Există uh, diverse sisteme de impozitare a activității companiilor, uh, un cadru uh, diferențiat în care evoluează ele. Ei bine, uh, acest uh, fundal uh, practic uh, necesită investiții în noile tehnologii. Văd oricum ă, ca fiind absolut necesar brevetul european care să stimuleze activitatea în acest domeniu și activitatea pe standarde comune. Dacă vom avea uh, asemenea uh, reglementări industriale, inclusiv pentru tehnologiile transfrontaliere, atunci uh, acest element va fi de ajutor. Un ultim element, dacă ne gândim la mobilitatea europeană, și aici apar probleme mobilitatea oamenilor de știință în principal. De fapt, noi trebuie să stimulăm uh, Uh, o conlucrare intereuropeană. Uh, Uniunea Europeană trebuie să țină seama și de expertiza existentă în organizațiile naționale tehnologice, statele membre ale organizațiilor uh, europene de cercetare, ele trebuie să constituie interfața pentru uh, oamenii de știință care trebuie să conlucreze pe plan european și există, există o serie întreagă de organizații non-profit care uh, lucrează în domeniul cercetării cu o experiență excelentă. Asemenea, organizații pot și ele să stimuleze uh, inovația științifică în Europa și cooperarea între uh, comunitățile europene uh, Um, o activitate și în afara statului național în care funcționează oamenii de știință. Deci dacă eu aș avea un miliard de euro, i-aș finanța într-un uh, program de inovație care să se bazeze inclusiv pe inovație în small business. Uh, aș stimula micile companii, uh, microcompaniile trebuie să existe un uh, consiliu științific care să analizeze buna experiență în acest domeniu. Mulțumesc, Patrick. Mă îndrept acum spre Jose Reis, căruia îi acordăm de asemenea 5 minute pentru o prezentare. Preparei esta intervenção em inglês, mas creio... Mulțumesc foarte mult. Pregătisem prezentarea în limba engleză, dar uh, pentru că vorbesc aici, la Parlamentul European, voi vorbi în limba portugheză. Am uh, pornit de la ideea diversității din Europa și dacă ar fi să dau un titlu prezentării mele, m-aș referi la creștere inteligentă. Însă se pune întrebarea Uh, dacă avem sau nu avem nevoie de creștere. Este o întrebare cam contradictorie, într-adevăr. Însă, vreau să subliniez faptul că astăzi trăim într-o situație în care creșterea este esențială, după cum s-a mai spus. Și acesta este motivul pentru care prima mea observație ar trebui să ne permită să discutăm în, despre relația dintre inovare și creștere. Cum se poate analiza această relație în momente de evoluție economică foarte diferite? Suntem cu toții de acord că inovarea este o energie foarte puternică pentru creștere și că principalul efect al inovării este tocmai producția de rezultate, de rezultate de mare amploare care au repercusiuni asupra întregii economii. Când vorbim deci despre inovare, se, nu se pune problema dacă uh, ea să se facă cu sau fără creștere, sau cu o creștere foarte mică. Aș spune că, în acest caz, Inovarea este un factor care are un rol important de jucat și efectele inovării într-un context ca acesta sunt uh, în principal efecte locale, efecte parțiale și fără creștere, fără creștere, inovarea ar putea să fie un uh, factor și, de asemenea, deci, în funcție de caracterul local, să fie un factor de consolidare a asimetriilor și a segmentării structurii economice, a structurii economice europene, de exemplu. Așadar, primul lucru pe care voiam să-l spun era, de fapt, să uh, mă întreb în ce mod contextul economic pe care îl menționăm aici este cu adevărat hotărător pentru a uh, trage concluziile privind relațiile dintre creștere și inovare. Și cea de-a doua observație se referă la ce reprezintă această anemie a Europei în anemie în ceea ce privește creșterea Anemia aceasta este evidentă pentru noi și e limpede că unul din marile obiective ale, ale Europei astăzi este ocuparea. Este vorba de crearea de condiții pentru a se reduce șomajul și pentru a promova, a promova ocuparea. În calitate de economist, eu nu cred că există un trade-off, un posibil troc între întreprindere și inovare. Cele două variabile, ocuparea și inovarea, depind amândouă de un context similar. Adică de faptul că economia trebuie să-și mobilizeze întregul potențial de creștere pentru a îndeplini cele două obiective, ceea ce din păcate nu se întâmplă astăzi în Europa și de aceea am spus că Europa este anemică și că stârnește problemele pe care trebuie să le rezolvăm noi astăzi. Așadar, am impresia că uh, acest scenariu se referă la o Europa imposibilă, o Europa care nu a reușit să-și rezolve principala problemă actuală și anume ruptura profundă și radicală dintre economiile centrale și economiile europene. Și uh, sunt de acord să spunem că în cadrul unui buget nu întotdeauna uh, dimensiunea este cel mai important factor, însă trebuie să înțelegem că bugetul european, care reprezintă doar 1% din PIB-ul european, nu este poate suficient. O altă observație aș dori să mă refer la un uh, termen, la un cuvânt care a dispărut din proiectul european în ultimii ani. E un termen pe care îl întâlnesc din ce în ce mai rar în texte. E vorba de cuvântul coeziune. Și atunci când mă refer la coeziune, mă refer desigur la coeziunea socială, la coeziunea teritorială pe scară europeană. Iar una dintre probleme unul dintre obiectivele unui buget comunitar este tocmai cum să uh, reinventăm această coeziune prin intermediul investițiilor în infrastructură, dar și prin inovare și aceste elemente sunt esențiale în proiectul european. Și aș dori să mai adaug încă ceva. Aș spune că trecem acum uh, printr-o perioadă în care excesul de putere acordat piețelor a provocat chiar moartea anumitor capacități de dinamism și de inovare, fie că ne referim aici la tehnologii, fie că ne referim la planul instituțional. Aș vrea să cred că inovarea este aici un cuvânt care va permite să se creeze din nou dimensiunea publică necesară pentru inovare cu un aspect privat necesar pentru a garanta dezvoltarea acestuia. Problema este că nu știm deloc despre ce vom discuta peste trei ani. Poate că peste trei ani vom vorbi despre un deconstructivism în Europa. Și dacă va fi așa, discuția pe care o avem acum despre bugetul european ar trebui de fapt să ne permită să evităm acest scenariu negativ ci să discutăm despre Europa bazată pe vechile valori europene, inclusiv coeziunea, și să menționăm și noi elemente care să uh, includă creșterea inteligentă. În încheiere, aș dori să răspund și eu la întrebarea legată de miliardul de euro. Sunt de acord cu sugestiile făcute până acum. Să știți că eu aș da o jumătate din bani la universități, fără nicio urmă de îndoială, și cealaltă jumătate aș da o întreprinderilor. Și mai ales unor întreprinderi care și-ar lua angajamentul să se ocupe de inovare și care și-ar lua angajamentul că vor crea locuri de muncă cu calificări superioare, care să permită universităților să uh, producă absolvenți care să aibă apoi locuri de muncă. Și cred că trebuie să nu uităm cât de importante sunt IMM-urile. Este indispensabil ca în contextul teritorial să găsim o formulă care să permită să se răspundă cât mai bine nevoilor întreprinderilor, deci să mobilizăm capitalul social. Mulțumesc, domnule profesor Reiș. Acum dăm cuvântul doamnei Leslie Wilson, de la Asociația Europeană a Universităților. 5 minute, vă rog. Good afternoon. Mulțumesc. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru ocazia de a face și eu o prezentare la această întâlnire dat fiindcă reprezintă o organizație care reunește un număr destul de mare de universități europene, am să încep prin a spune că universitățile apreciază strategia 2020 datorită faptului că sunt în poziția în care pot înțelege impactul evoluției globale. Cei care urmăresc ratingurile internaționale știu că se discută foarte mult de competitivitatea universităților europene și de creșterea din ce în ce mai puternică a universităților din Asia. Deci, se discută foarte mult despre acest subiect. În acest context, fondurile pentru cercetare, inovare și educație din partea Uniunii Europene reprezintă un factor important pentru modernizarea sistemului universitar european în întregime, fie că e vorba de nord, sud, est și vest dat fiindcă furnizează instrumente pentru consolidarea rețelelor, cooperării între universități, dar și de asemenea între universități și partenerii acestora din industrie, din uh, municipalități, atât la nivel european cât și la nivel uh, internațional, lucru care le ajută să fie mai competitive. În al doilea rând, oferă o serie de mecanisme de mobilitate pentru tinerii europeni. O parte din aceste mecanisme au fost menționate și, de asemenea, promovează cercetarea și schimburile la nivel doctoral și postdoctoral. Oferă de asemenea ocazii pentru îmbunătățirea calității programelor de studiu în Europa, lucru foarte important dacă ne gândim la nevoia de îmbunătățire a gradului de angajare al absolvenților al abilităților și competențelor dobândite pe durata educației universitare. Avem acel obiectiv ambițios de 40% pentru 2020 și de aceea împreună cu cercetare și inovare, cred că și educația, formarea și învățarea de-a lungul vieții sunt importante. Deși fondurile publice pentru cercetare și dezvoltare la nivel european reprezintă sub 7% din fonduri, are un major de multiplicare foarte mare această acțiune, fiindcă oferă acces liber universităților la aceste fonduri. Pe când fondurile naționale sunt legate de infrastructură, de clădiri, de salarii și așa mai departe. Prin urmare, fondurile europene pentru aceste proiecte sunt extrem de importante pentru promovarea dezvoltării strategice a universităților, permițându-le acestora să își um, dezvolte capacitățile și să aibă acces la noi oportunități. Lucru care se întâmplă la nivel european, prin dezvoltarea de parteneriate cu mediul privat. O gamă de instrumente a fost înființată până acum și cele la care doresc eu să mă refer și pentru care vreau să sugerez niște adăugiri sunt Consiliul European pentru Cercetare, care a produs o schimbare foarte importantă cu introducerea sa în cel de-al șaptelea program cadru, prin promovarea competitivității și cercetării la nivel de bază. Apoi, diferitele programe de cooperare. Programele acestea sunt esențiale pentru a garanta participarea universităților la programele cadru, parteneri externi, la grupurile de experți de cercetare în domenii importante din cercetare, răspunzând din ce în ce mai mult provocărilor care apar în lumea de astăzi. De exemplu, în nivelul energetic la universități se face un mare efort care se regăsește în dezvoltarea de programe comune. Apoi, acțiunile Marie Curie, care sunt foarte utile prin elementele lor, care, încă o dată, oferă sprijin inovației. În ceea ce privește acțiunile și instrumentele care ar putea să fie utile pe viitor, atunci când încercăm să sporim contribuția universităților la această creștere inteligentă, poate n-ar fi o idee rea să identificăm sinergii între diferite elemente și din perspectiva pieței interne și din perspectiva planurilor actuale de reformare a directivei privind calif- recunoașterea calificărilor profesionale. Europa, într-adevăr, poate să contribuie aici atunci când structurează reformarea acestei directive pe care trebuie să o conecteze cu mobilitatea și cu aspecte care au de-a face cu cadrul de calificare european, implementarea acestuia, importanța sa pentru a promova mult mai mult decât în trecut activitățile de formare și educația formală și informală lucru care se intenționează prin elaborarea acelui uh, uh, permis de abilități europene. De asemenea, există discuții uh, în ceea ce privește agenda pentru dezvoltare. Un al patrulea aspect relevant pentru toate programele de finanțare este cel legat de simplificare. Simplificarea este esențială pentru a reduce povara administrativă la nivelul universităților și există multe elemente în acest sens la care putem reveni. Și un ultim punct, vreau să răspund și eu la întrebarea aceea cu un miliard de euro. Propunerea noastră este aceeași cu cea făcută de Andre Sapir, fiindcă am lucrat împreună la ea. Deci Uniunea Europeană are, iată, o propunere pe care am înaintat-o Consiliului European de Cercetare pentru această competiție europeană pentru școli doctorale. Am dori să se ia în considerare această idee, care este una foarte interesantă și, după părerea noastră, ar fi important să existe astfel de burse oferite prin Consiliul European pentru Cercetare, dar care să nu aibă un caracter național, să fie un program cu adevărat internațional, cu adevărat uh, european. Lucru care va îmbunătăți capacitățile de cercetare ale universităților și nivelul lor de competitivitate general față de piața globală în care trăim. Mulțumesc foarte mult, Leslie. Iată că am trecut prin o primă foarte interesantă rundă de prezentări. Cred că au fost prezentate aici multe idei, multe propuneri și acum a sosit momentul să dăm cuvântul uh, participanților pentru orice întrebări pe care le au. Să vedem cine sparge gheața. Voi prelua eu, Salvador Gariga, José Luis Inge Jan Olbricht, Galian Saval, Derek Bone. Derek Bone. Okay, ja. Jetzt, jetzt aber äh, beginnt. Dar va începe raportorul nostru. Te rog. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc uh, pentru posibilitatea de a interveni. Ca și domnul Reis, uh, voi apela la ajutorul interpreților și mă voi servi de limba maternă. Aș vrea să mă refer la ceea ce a spus domnul Sapir, pentru că ridică o serie întreagă de probleme care sunt importante pentru noi la finele acestei prime runde de dezbatere am putea spune și noi ceea ce a spus domnul Reis. Oare trebuie să reinventăm acum Europa? Eu cred că este o chestiune importantă. A fost făcută afirmația că există dubii atât în sectorul privat cât și în sectorul public în ce privește strategia 2020. Strategia 2020 eh, necesită decizii din partea Uniunii Europene care sunt greu de cuantificat. Ele, eh, eh, de asemenea, nu au neapărat un caracter obligatoriu, dar sectorul privat necesită Uh, credibilitate pe care să se bazeze. Și cred că tocmai de aceea sarcina noastră este să um, distribuim fondurile cu maximă atenție. Domnul Safir își punea întrebarea ce înțelegem de fapt prin inovație. Eu cred că inovația este un instrument care să ducă la o sporire a productivității, la o îmbunătățire a productivității, la o mai mare competitivitate în Europa. Iar ă, noi trebuie să ne folosim ă, bugetul pentru a finanța instrumentele, nu ă, obiectivele. Deci, uh, trebuie ca din bugetul uh, european să finanțăm instrumentul care să ne ducă la atingerea obiectivului. S-a mai pus și întrebarea care este dimensiunea ideală a unui buget european. Dacă vorbim despre 1% din PIB, să fie acest procentaj uh, varianta ideală pentru a ajunge la rezultate bune? Eu cred că statele membre trebuie să acționeze inteligent, dar în clipa de față își valorifică inteligența încercând să diminueze contribuția la bugetul comunitar. Nu știu însă dacă asta corespunde și uh, proiecției uh, de viitor pe care o avem noi în ce privește Europa. Deci, de asemenea, va fi supusă dezbaterii excelența, inovația pentru dezvoltare. Inovația este într-adevăr un mijloc pentru a repartiza resurse care sunt aproape insuficiente. Sigur că poți să configurezi un buget inovativ care să cuprindă, de fapt, bugetul pentru inovație al celor 27 de state membre. Noi am putea să ajungem la inovație prin intermediul excelenței și competitivității, dar există un studiu al Parlamentului European care demonstrează că uh, fondurile care sunt puse la dispoziție pentru sporirea competitivității uh, vin mai degrabă din uh, fondul de coeziune. Noi ar trebui să uh, înțelegem prin aceasta că este coeziunea cea care finanțează politica inovativă în legătură cu uh, asemenea soluție există rezerve și uh, care ar fi soluția alternativă pentru uh, bugetul nostru? O întrebare pentru doamna Nielsen. Vorbim despre cel de-al șaptelea, mă scuzați, spune vorbitul, al optulea program cadru pentru cercetare. E bine, el va începe înainte ca noi să uh, elaborăm următoarea perspectivă financiară. Cum credeți că acest al optulea program cadru ar putea deja să țină seama de strategia 2020? Pentru că așa, oarecum am discutat noi aici lucrurile pentru strategia 2020 sau uh, poate că ar trebui să ne bazăm și pe alte principii? Raportorul uh, a putut să aibă o intervenție mai lungă, dar eu trebuie să vă atrag atenția că trebuie să ne respectăm uh, timpul. José Luis Fernandez. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru prezentările făcute. Prima mea întrebare este Uh, legată de modelele care ne-au fost prezentate. De fapt, noi trebuie să ne punem întrebarea ce model ne dorim pentru uh, următorul uh, cadru financiar privind cercetarea și dezvoltarea și pentru o competitivitate inteligentă. Cum vor fi repartizate fondurile financiare? Ehm, sau ne punem întâi întrebarea care sunt obiectivele pe care ehm, ehm, dorim să le atingem și după aceea stabilim și sumele necesare pentru atingerea lor. În ce privește dezvoltarea, creșterea inteligentă, trebuie să găsim un răspuns la marile provocări politice și la provocările care decurg din globalizare pentru a sintetiza strategia 2020. Un mare obiectiv este ocuparea, iar pentru ocuparea forței de muncă și atingerea acestui obiectiv um, trebuie să ne uh, bazăm și pe o creștere inteligentă și pe o creștere durabilă. Apoi, a, trebuie să ne bazăm pe competitivitate ca să ajungem la o creștere inteligentă. O altă întrebare din partea mea. Am auzit că vom avea un buget european care va fi clar delimitat de bugetele naționale. Iertați-mă dacă uh, interpretez uh, poate greșit ceea ce ne-a spus domnul Sapie. Cred că uh, el spunea că nu trebuie neapărat să fie uh, legate între ele aceste bugete. Eu cred că este oriu ca ele să fie coordonate, să existe o legătură între bugetul european și bugetele naționale. Uh, Bine, lucrurile decurg și din diversele acțiuni și obiective. O altă întrebare. Trebuie sunteți favorabili acestei idei de coordonare sau nu? Și ce propunere ați face? cum ar trebui să arate acest demers de coordonare. Pentru că, din punctul meu de vedere, el, eh, ea trebuie să existe în toate domeniile strategice care figurează în eh, proiectul Europa 2020. Spun, vorbeam despre milioane de persoane care trebuie să fie beneficiare, avem o piață internă. Trebuie să existe o coordonare între planul comunitar și statele membre. Doamna Gresle, mulțumesc. Am trei întrebări. Dacă mă uit la modul în care sunt utilizate fondurile uh, europene, avem uh, multe fonduri consumate care nu pot fi numite și fonduri investite. Deci, uh, noi uh, trebuie să încercăm să stabilim asemenea uh, fenomene. Iar cu aceste măsuri de prevenire aș vrea să aud câte ceva. Uh, s-au schimbat lucrurile foarte mult. Deci ce măsuri trebuie să iau eu pentru ca uh, banii să fie uh, mai uh, eficient cheltuiți? Ar fi prima mea întrebare. După aceea, toată criza euro, mie mi se pare că este și o criză legislativă a Uniunii Europene. Um, unde s-au risipit banii? Ce uh, posibilități trebuie să găsim noi pentru ca uh, banii să fie repartizați onest, astfel încât cei care reușesc să-i valorifice cei mai bine să primească banii și nu cei care uh, până la urmă um, îi risipesc. Cum pot să configurez politica națională economică uh, astfel încât um, să poată fi utilizați într-o manieră optimă banii comunitari pentru economia națională a statului respectiv. Următorul Ian Olbricht. Uh, <clears throat> Mulțumesc. O primă întrebare. Există o opinie um, sceptică privind strategia de la Lisabona. Um, mulți consideră că strategia de la Lisabona nu este neapărat un succes. Domnul Sapier pare însă a fi optimist în ce privește strategia 2020. Ce este altfel în strategia 2020 față de strategia de la Lisabona? Este vorba despre obiective de altă natură sau de instrumente de altă natură sau de domeniile în care putem să ne investim banii. Noi avem un sort de optimism uh, politic, dar dumneavoastră sunteți experți. Spuneți-ne, din acest punct de vedere, de ce percepția uh, față de 2020 este mult mai pozitivă decât față de strategia de la Lisabona? Eu cred că uh, domnul Sabiru a făcut o observație pertinentă în ce privește criteriile de excelență. Noi în această comisie pentru perspectiva bugetară avem obiective clare. Avem o dezbatere în acest Parlament uh, și ne interesează ce e mai bine pentru 2020. Să avem noi criterii, inteligență, sustenabilitate, durabilitate și uh, o politică inclusivă pe care să ne concentrăm. Politica inovativă trebuie să fie inteligentă, durabilă, inclusivă. Uh, toate celelalte politici, de asemenea, să fie caracterizate prin aceste trei adjective pentru că uh, dacă ne concentrăm pe aceste trei aspecte, ce rezultat vom avea? Care este varianta ideală? Pentru că există și pericolul sectorizării față de o politică orizontală. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Foarte pe scurt, pentru că vorbesc ultima și unele dintre întrebările pe care voiam să le adresez au fost deja puse. În introducerea sa, uh, domnul Bresler a spus că situația nu este atât de proastă în Uniunea Europeană în ceea ce privește fondurile publice investite în cercetare și inovare. Și că ar exista mai degrabă întârzieri în ceea ce privește fondurile publice și a făcut o comparație cu Statele Unite, în care de fapt întreprinderile finanțează inovarea. De ce această diferență? Care este cauza acesteia și cum anume din Uniunea Europeană și ținând cont de bugetul pe care îl avem, am putea să schimbăm această situație și să fim la înălțimea Statelor Unite? A doua întrebare. Care este diferența între strategia Europa 2020 și strategia anterioară? Și cum putem să evităm greșelile trecutului? Pentru că, după cum a zis domnul Sapir, nu ne putem permite să mai pierdem încă 10 ani. Cum să facem, deci? Am vorbit și de dimensiunea bugetelor. Diferiții vorbitori ne spun că există un nivel adecvat al bugetului. Aș vrea să-mi spună fiecare care este acest nivel optim și la ce rubrică ar fi cazul să investim mai mult. Mulțumesc, mai avem trei colegi, trei colegi care doresc să intervină și după aceea vor putea răspunde paneliștii noștri. Derek Warren. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că nu multe persoane ar spune că viitorul Uniunii Europene nu trebuie să fie bazat pe inovare și cunoaștere și că trebuie să investim în uh, cercetare, dezvoltare și inovare în sectorul public și în sectorul privat. Cred că avem nevoie și de o cooperare mai strânsă între lumea academică și lumea economică. Am văzut exemple bune în care s-a întâmplat acest lucru în țara Galilor, de exemplu, am văzut rezultatele acestei cooperări. Au apărut proiecte foarte inovatoare pe piață. Însă lucrurile se întâmplă foarte lent și cred că se pot face mult mai multe. Prima întrebare este ce poate să facă Uniunea Europeană în plus pentru a încuraja cooperarea dintre lumea universitară, dintre instituțiile de cercetare și întreprinderi în domeniul cercetării și inovării pe viitor. Cea de-a doua întrebare se referă la programul cadru 8, care a fost menționat, a fost menționată contribuția noastră, va avea loc un uh, exercițiu de consultare legat de acest program cadru. Vreau să-mi spuneți dumneavoastră ce concluzii putem trage din programul cadru 7 ca să ne asigurăm că pe viitor lucrurile vor fi mai bune pentru toată lumea. Mulțumesc, Otmar Caras. Doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun că până acum intervențiile mi s-au părut uh, de ordin prea general. Trebuie să ne gândim la aspectele politice și la posibilitățile financiare pe care bugetele le oferă. Dacă v-am înțeles bine pe toți, eh, insistați pe ideea că dispunem de prea puțini bani. Care este rezultatul negocierilor bugetare până acum pentru 2011? Care este rezultatul crizei irlandeze? Care este efectul uh, umbrelei uh, protectoare pentru zona euro pentru viitorul nostru? Noi vorbim despre cercetare. Este nevoie despre o uh, competență europeană a cercetătorilor strategia Lisabona și strategia 2020 nu este neapărat o chestiune legată de bani și de voință politică. Noi trebuie să ne gândim însă unde este nevoie de o deplasare a competențelor. O altă întrebare. Și eu sunt de părere că trebuie să stimulăm cercetarea dar uh, atunci când se respinge în Europa un proiect de uh, cercetare, uh, nu trebuie să fie argumentată acea expertiză care a dus la respingere. De ce spun atât de mulți cercetători că ei nu pot să conlucreze în cadrul proiectelor europene pentru că ele sunt prea birocratice și prea complicate. Ei bine, ce măsuri trebuie să luăm pentru a stimula activitatea de cercetare și să nu determinăm până la urmă ca ă, cercetării să, cercetătorii să emigreze din Europa. Mulțumesc, Helga. Două întrebări. La începutul acestei dezbateri s-a spus că în ultima decadă societatea cea mai competitivă a, a fost obiectivul nostru și că în această decadă este vorba despre o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă. În cadrul acestei uh, dezbateri am înțeles că evoluțiile uh, pentru creștere inteligentă și angajare au fost în atenție. Întrebarea mea este dacă această creștere sustenabilă este mai degrabă o ocazie pentru creștere inteligentă și uh, incluziune. Este acesta modelul de fapt pe care trebuie să-l urmăm în strategia 2020 și Spuneați la un moment dat că dacă ați investi un miliard de euro, l-ați investi pentru un consiliu de cercetare care să stimuleze uh, activitatea de dezvoltare a IMM-urilor. Există obstacole? Unde le vedeți dumneavoastră? Pentru că noi vorbim de mult despre întreprinderi de mici și mijlocii, vorbim despre inovație, avem un consiliu uh, în domeniul inovațiilor în Europa care sunt atunci problemele uh, pentru buna lor funcționare au fost identificate și cum pot fi îmbunătățite lucrurile pentru viitor. Mulțumesc! Czy są możliwe wspólne cele przy tak... Doamnelor și domnilor, spune domnul Sikierski, am înțeles că este posibil să avem obiective comune într-o Europa care este atât de diversă după extindere. Cum este posibil? Apoi, obiectivele strategice pentru Europa 2020. sunt suficient de clare? Au fost suficient de bine analizate pentru viitor? Și se poate vorbi despre obiective comune? Din punct de vedere european, pentru oamenii politici, dar și pentru nivelul național. În al treilea rând, în ce măsură obiectivele comunitare trebuie să ne permită să avem um, o idee a căii pe care trebuie să o apucăm după aceea sau trebuie să fie doar orientări pentru viitor? Mai există o problemă care apare întotdeauna. Este vorba de marile noastre obiective strategice și de obiectivele noastre actuale, în loc de obiectivele noastre strategice, pe care am dorit să le respectăm, mai există alte obiective care trebuie îndeplinite mai întâi. Deci, cum se leagă aceste obiective diferite unele de altele? Ce roluri joacă? Și în cele din urmă, Considerați că succesul Uniunii Europene este provocat de faptul că acționăm împreună, că avem o piață unică și acțiuni comune? Sau este vorba de faptul că avem un buget comun mic, un mic buget comunitar? Și uh, încă o întrebare, ultima. După părerea mea, în epoca globalizării ar trebui să avem acțiuni globale pe scară mare cum se înscriu astea în obiectivele 2020? Vă mulțumesc! So, und jetzt aber wirklich als allerletzte Maria Cavallo, bitte. Maria Cavallo, într-adevăr, ultima intervenție acum. Um... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Un comentariu scurt ca să atrag atenția colegilor și participanților la această audiere asupra raportului privind simplificarea programelor de inovare și cercetare. Un raport de la IDRE care tocmai a fost adoptat și conține cam 70 de recomandări privind simplificarea regulilor de participare. E adevărat că există foarte multă birocrație, mai ales în ceea ce privește IMM-urile și uh, centrele de cercetare de talie mică și medie. Instituțiile acestea și universitățile au dificultăți în a se integra în aceste programe și dorim să susținem Comisia în cadrul procedurii de simplificare. Acest raport este doar un început. Partea cea mai importantă va fi implementarea făcută de către Comisia Europeană și nu este ușor pentru că, uh, sigur că, în spatele fiecărei reguli se află și un motiv. Trebuie deci să continuăm acest proces și dacă va avea succes, așa cum sper, Sperăm să fie un exemplu urmat și în alte programe, de exemplu în legătură cu fondurile structurale, care sunt foarte complexe acum și sperăm să existe o simplificare și acolo după ce se vor simplifica programele de cercetare și inovare. Mulțumesc foarte mult! Thank you for all these comments. Uh... Vă mulțumesc pentru toate aceste comentarii. Sper că vom avea ocazia să și răspundem la toate întrebările care au fost formulate. E un semn bun faptul că ați venit cu astfel de întrebări și comentarii atât de constructive. Experții noștri au încercat să vă furnizeze răspunsurile înainte de a pune întrebările, dar se pare că au mai rămas chestiuni elocidate. Propun să începem în invers față de prezentările inițiale. să începem cu doamna Leslie Wilson. Dacă puteți răspunde la comentariile care considerați că v-au fost adresate sau chiar cele de ordin general. Mulțumesc. Am să mă acces pe întrebările referitoare la programul cadru. Vreau să repet cele spuse de ultimul vorbitor. Am început discuțiile referitoare la procedurile de simplificare. Pentru universități e o chestie esențială. Întrebarea a fost de ce nu vor universitățile întotdeauna să participe sau de ce nu pot să participe la programele cadru. Cred că trebuie să fim foarte atenți, să înțelegem că e vorba de niște chestiuni foarte detaliate, um, nu sunt prea atrăgătoare pentru mulți, dar care uh, fac diferența între uh, succesul, um, utilizarea cu succes a fondurilor din program. Apoi, ce așteptăm pe viitor de la aceste programe cadru și ce credem că ar funcționa cel mai bine, având în vedere contextul? Este esențial să existe un anumit nivel de continuitate al instrumentelor de la un program cadru la altul. În ceea ce privește instrumentele de finanțare, e important să existe instrumente și programe care pot să fie ușor recunoscute, chiar dacă conținutul sau accentul lor se modifică uneori. N-ar ar trebui să încercăm să evităm suprapunerea diferitelor instrumente. În ultimii ani a existat o gamă largă de instrumente care se suprapuneau. De exemplu, Consiliul European de Cercetare a fost un instrument care a oferit stimulente foarte mari universităților, sectorului universitar, Institutul European de Tehnologie, pe de altă parte, trebuie să dovedească plus valoarea sa peste alte instrumente, cum este inițiativa industrială europeană, um, întreprinderi comune și um, parteneriatul academic Marie Curie, care este o modalitate foarte importantă de a asigura dezvoltarea acestei colaborări dintre universități și industrie. În ceea ce privește întrebarea referitoare la investițiile private, E nevoie de investiții publice, e nevoie de investiții publice durabile pentru a promova investiții private. Și asta rămâne, cred, baza dezvoltării capacității universităților de a colabora cu parteneri externi. Dacă există condiții cadru care sunt prea complexe, prea birocratice cum se poate întâmpla în aceste inițiative comune care se propun în programul cadru, atunci rezultatele vor fi contraproductive, atât pentru universități cât și pentru alte institute de cercetare. Mulțumesc, profesorul Reis, acum. Am să răspund în portugheză. În primul rând, în ceea ce privește sugestia care a fost făcută legată de procesul de simplificare a accesului la proiecte de cercetare. Am urmărit cu mare interes această situație și am primit multe informații privind eforturile făcute la nivelul Parlamentului European, menționate de doamna Carvalho, și aș dori să mă alătur și eu acestor comentarii, fiindcă am avut impresia că e vorba de o activitate extrem de importantă Chestiunea calității și a excelenței în cercetare sunt niște chestiuni pe care le cunoaștem foarte bine. Și adesea nu se pot atinge obiectivele datorită regulilor care transformă procedurile opace și uneori inechitabile. De aceea, adesea există aspecte care sunt ascunse, care rămân de descoperit și proiectele acestea, de fapt, ar trebui să ajute întreprinderile. Există o anumită logică de lucru, de gestionare a accesului la cercetare și aceste proiecte de cercetare, recunosc, sunt absolut decisive. În al doilea rând, au fost menționate aici legăturile dintre strategia de la Lisabona și strategia UE 2020 putem spune cu adevărat că există o tendință foarte puternică de a identifica aceleași probleme în aceste două strategii. Însă, de multe ori, putem vedea că nu problemele sunt la nivelul uh, actorilor din aceste două programe. Cred că totuși este vorba de niște defecte esențiale Rămâne de văzut cum să găsim niveluri de coordonare adaptate care să permită implicarea concretă a acestor actori, care să se poată reflecta într-un mix ideal între diferitele sfere economice, uh, privată, publică și alte sfere conexe. Mă refer aici la companii, la domeniul de producție. Deci lipsa acestor actori mă face să spun că riscurile acestor două strategii sunt aceleași. Apoi, un al treilea răspuns. Cred că am înțeles întrebarea. Sunt de acord că dezvoltarea durabilă este un cadru bun pentru o creștere inteligentă. Dintr-un motiv foarte simplu. Din ceea ce privește uh, dezvoltarea durabilă a companiilor, mai ales a celor care respectă mediul, deci, din acest punct de vedere, fără îndoială, putem să rezolvăm cele două probleme, și anume angajarea și calificarea inovării. Prin urmare, Când vorbim de creștere durabilă, trebuie să avem în vedere noi forme de angajare, forme de angajare care se depindă mai mult de inovare și de competențe. Și în final, aș vrea să mă refer nu doar la model, ci și de legătura dintre bugetele naționale și bugetul european. Este evident că după părerea mea cel puțin, nu se poate să nu existe o complementaritate între aceste bugete și trebuie să existe o legătură strategică dar trebuie și să se încerce găsirea unei modalități adecvate și aici poate intervine principiul subsidiarității, deci modalitatea de a reevalua, de a reconsolida um, modelul european. Trebuie să încercăm ca bugetul european să fie mai mare mă număr printre cei care consideră că chestiunea bugetului nu ține doar de dimensiune. Trebuie să avem niște alegeri strategice, logice, care să ne permită să trecem de această situație care nu poate fi durabilă. O Europa cu probleme structurale semnificative, care nu are un buget care, prin dimensiunea sa, să-i permită să depășească aceste probleme structurale semnificative. Mulțumesc! Mulțumim profesorului Reis. Dau cuvântul acum lui Patrick Bressler. Patrick, uh, ai fost abordat în mod specific, cel puțin cu o întrebare, dar sigur poți răspunde și la alte întrebări. propun să începem cu afacerea referitoare la SPR. Obstacolele sunt rentabilitatea investițiilor pentru capitalul de risc, care nu este aceeași la nivelul Europei față de Statele Unite sau față de alte regiuni. Nu există standarde comune. De exemplu, dacă ai o activitate de cercetare pe care vrei să-l aduci pe piață, trebuie să faci față uh, unor cerințe diferite de la o stat la altul. Chiar dacă se vorbește de armonizare, aceasta nu este suficientă pentru a asigura competitivitatea. Lucrurile stau altfel în Statele Unite. O altă idee pentru un program SPR sunt aceste granturi pentru inovație la nivel european. Asta este cel mai apropiat model la care mă pot gândi pentru a depăși acest decalaj. Uh, e vorba de valoarea datoriei. Odată ce ai aceste idei, trebuie să începe producție pe scară mică. Și asta este o chestiune foarte complexă, fiindcă ieși din uh, sectorul public și intri în cel privat și te afli în această zonă gri în ceea ce privește reglementările juridice, uh, E vorba de o finanțare mixtă între public și privat. Uh, ai nevoie de definiții, dacă nu, vei fi acuzat că folosești fondurile în mod uh, abuziv sau nu ai un buget corect. Având în vedere acest context, colaborarea dintre mediul academic și cel privat. Există EIT, dar cred că este o formulă destul de, primi, de prematură. Nu putem spune la ce se referă această situație. După părerea mea, însă, se pare că aici se încearcă reinventarea roții. Cum am spus, există organizații de cercetare aplicată în Europa, există rețele chiar largi, e vorba de organizații care funcționează la nivel național și care se ocupă exact de această chestiune. Cum să începe o mică afacere, cum să transpui cercetările, rezultatele din cercetare în la nivelul concret al producției. Și aceste organizații au experiență în acest domeniu, cunosc foarte bine care este situația legislației naționale și chestiunile bugetare. Și cred că ar trebui să vedem ce fac aceste organizații. Și apoi, în ceea ce privește EIT, ideea inițială a fost una foarte bună. Se încerca copierea modelului MIT, care însă în Statele Unite era finanțat din fonduri private, care toate mergeau în același sens – și în cazul Europei era vorba de folosirea de fonduri publice distribuite pe întreaga Europa și de aceea s-a ajuns la această situație cu Institutul European. Însă, în ceea ce privește de competențele cercetătorilor, fiindcă s-a pus o întrebare în acest sens. Nu cred că e nevoie de fonduri suplimentare. Banii trebuie să fie puși în direcția corectă. În... Am citit multe articole în care se spune că nu rezolv problemele dând mai multe fonduri. Până la urmă, însă, exact asta se întâmplă. Dar dat fiindcă nu avem suficient de mulți bani pentru a da tuturor problemelor, evident e vorba de prioritizare, care trebuie să fie făcută în mod inteligent de ce consideră oamenii că granturile europene sunt așa de complicate? Fiindcă nu sunt granturi, deși ar trebui să fie granturi, dar sunt contracte cu rezultate concrete, cu puncte de reper. 95% din fondurile europene pentru cercetare vin de la agenții naționale, fiindcă e mai ușor pentru cercetători să se adreseze acestora decât um, fondurilor europene lucrurile s-au schimbat în programul cadru 7. Cred că ar fi bine să mă opresc aici cu răspunsurile. Mulțumesc. Mulțumesc, Patrick. Andrei Sapir. Multe comentarii v-au fost adresate în mod special, mai ales în ceea ce privește chestiunea excelenței și localizarea acestea. Vreau să uh, închei prin a menționa cele spuse de profesorul Reis, și anume uh, dacă recompensarea excelenței ar însemna sau ar atrage după, tine și, după sine și o distribuire inechitabilă din punct de vedere geografic. Uneori, cele mai bune universități sunt cele care știu cum să solicite fonduri publice și această situație s-ar putea perpetua în timp. am dorit să ne răspundeți la această întrebare și orice alte întrebări pe care vreți să le abordați. Uh, comments. Mulțumesc. Voi avea trei comentarii. Unul legat de optimism, domnul, întrebarea domnului Olbris, și în legătură cu strategiile în general. Voi încerca de asemenea să răspund la întrebarea legată de modul în care se cheltuiesc banii comunitari și după aceea aspectele legate de uh, coerență. Optimismul. Eu voi fi uh, optimist în momentul în care dumneavoastră, politicienii, veți fi optimiști. Dumneavoastră trebuie să faceți alegerea. Eu sunt doar expert. Eu nu știu dacă dumneavoastră sunteți serioși sau nu. Dacă dumneavoastră faceți declarații privind strategia 2020, trebuie să găsiți și fondurile necesare pentru îndeplinirea acestei strategii. Nu este datoria mea să fiu optimist. Eu nu sunt decât chemat să observ și să analizez situația. În ce privește reuniunea la nivel înalt în domeniul inovațiilor? A fost amânat deja o dată din octombrie pentru decembrie, după aceea a fost amânat din decembrie pentru februarie, o a doua amânare. Asta nu mă determină să fiu optimist. Eu înțeleg foarte bine de ce s-a produs această amânare. Înțeleg foarte bine. Eu lucrez practic zi și noapte la problemele care decurg din uh, situația uh, zonei euro. Dar este vital să uh, tratăm subiectele cu seriozitate. Pe termen scurt, este o chestiune de supraviețuire a zonei euro, dar dacă nu avem și proiecția de viitor, nu vom putea să supraviețuim, deci trebuie să echilibrăm lucrurile, proiectele noastre pe termen scurt și proiectele pe termen lung. Trebuie să fie îmbinate. Eu am spus în cuvintele mele introductive, criza constituie un subiect serios pentru că trebuie să supraviețuim în lunile următoare, dar criza a demonstrat de asemenea că uh, s-a ajuns la un moment dat la o bifurcație în ce privește economia europeană. Deci, trebuie să vedem cum evoluează lucrurile. Nu trebuie să deplasăm doar accentul de la economiile dezvoltate spre economiile emergente, de la economia europeană spre economia asiatică. Întrebarea este, ținând seama de situația actuală, unde dorim să ne plasăm pe viitor? Eu pot să fac predicții, pot să analizez lucrurile. Dumneavoastră trebuie să luați deciziile. În al doilea rând, dacă sunt banii bine cheltuiți pe plan comunitar, pe plan european, în mod evident, nu întotdeauna. Nu există niciun dubiu în legătură cu asta. ați uh, desfășurat o uh, activitate excelentă, fie că ați lucrat în uh, Portugalia, fie că ați lucrat în Comisia Europeană, fie acum în calitate de membră a Parlamentului European. Dumneavoastră vedeți lucrurile foarte bine, dar de asemenea este surprinzător să vedem că analiștii nu întotdeauna susțin programele Trebuie să existe un sistem mai bun, mai puțină birocrație. Pun un semn de exclamație aici. Dumneavoastră trebuie să știți unde vreți să ajungeți și să faceți un pas după altul progresând în această direcție. Întrebarea este, trebuie să uh, operăm anumite reforme? Comisia este cea care administrează aceste fonduri. Este absolut legitim să procedăm astfel. Dar pun o întrebare. Uh, trebuie să uh, luăm banii de la comisie și să înființăm o agenție independentă. Mie uh, mi-ar părea bine să existe o agenție europeană pentru cercetare și inovație, dar nu o agenție tip Mickey Mouse, ci o agenție adevărată, care să fie și o agenție autonomă. Deci, putem să avem o asemenea agenție. Este rolul dumneavoastră al Parlamentului să decideți în legătură cu aceasta. Nu mă întrebați pe mine, dumneavoastră sunteți politicienii. În al treilea rând, eu nu pot să fiu analist și în același timp să iau decizii. În ultimul rând, competiția și coeziunea. Este o întrebare care se pune mereu și este o întrebare legitimă, pentru că noi în Europa suntem foarte mândri de aspectele legate de solidaritate, de coeziune. În același timp, există o diversitate economică și o diversitate socială. Noi vorbim aici despre creștere inteligentă, iar când ne propunem creșterea inteligentă, trebuie să punem accentul pe excelență și pe competitivitate, pentru că uh, activul nostru este, uh, punctul nostru forte este dimensiunea mare a pieței noastre. Trebuie să descoperim talentele și să le stimulăm. Trebuie să facem acest lucru. Deci trebuie să uh, stimulăm competitivitatea pentru a selecta excelența. Ce încerc eu să subliniez este că trebuie să ne servim de instrumente diferite, pentru că mă tem că ceea ce am făcut în trecut a fost să amestecăm cele două obiective, excelența, coeziunea, uh, într-un uh, singur obiectiv. Da, trebuie să stimulăm ambele obiective, dar să creăm și instrumentele necesare pentru a le stimula. Trebuie să creăm tuturor posibilitatea să participe la această competiție. Mulțumesc, Andrei, și încheiem în felul acesta această rundă de întrebări și răspunsuri. Aș vrea să revin asupra unor subiecte care au fost puse. Este clar că noi trebuie să ne axăm și pe aspectele legate de buget. Iar noi uh, trebuie să pretindem că bugetul este adecvat obiectivelor pe care le, ni le propunem și că există mecanismele necesare pentru a monitoriza modul în care banii sunt utilizați. Trebuie să punem accentul pe această idee. În ce privește programele cadru și uh, modul în care sunt ele urmărite. Este clar că trebuie să existe o coordonare, avem programele cadru 5, 6, 7 și uh, ne uităm să vedem care au fost reperele, care au fost stabilite, modul în care ele au fost uh, atinse, dar care este rezultatul acestor proiecte uh, este greu de evaluat și chiar nici nu s-a făcut niciodată o asemenea evaluare. Eu cred că pentru programul cadru 8 dacă urmărim aceste aspecte, dezvoltare inteligentă, durabilitate și uh, aspectul inclusiv, uh, aici am putea avea poate modalitatea necesară de evaluare. Deci, pentru programele 7 și 8 m-am adresat Parlamentului cu un proiect care ar putea să evalueze guvernanța internă, uh, modul în care banii au fost, de pildă, uh, investiți pentru programe tip Galileo și ITER. Este uh, vorba despre proiecte incredibile unul dintre cele mai mari proiecte este proiectul ITER. Faptul că ele trebuie să fie duse la îndeplinire fără o guvernanță internă majoră trebuie să ne dea de gândit, iar Parlamentul în această etapă poate să acționeze pentru ca lucrurile să nu ne scape de sub control. Iar în ce privește programele de reformă, există o modalitate de a evalua evoluția în sectorul privat. Trebuie să stimulăm transferul tehnologic pentru că încă suntem puțin în urma altor regiuni din lume în acest domeniu. În trecut ne-am concentrat atenția asupra acestor aspecte, dar eu cred că trebuie să găsim ingredientele ideale uh, pentru a soluționa lucrurile. Iar în ce privește noile tehnologii, există acronimul CADS, care uh, au fost uh, folosit în uh, comunicările Comisiei, să ne gândim și la tehnologiile care încă nu dispun de o piață, să vedem care sunt fondurile durabile, publice, care pot fi puse la dispoziție pentru aceste tehnologii. Trebuie să vedem care este infrastructura, care este agenda specifică în acest domeniu, pentru că ele sunt foarte importante în acest domeniu și cred că Parlamentul trebuie să ceară Comisiei Europene să existe o monitorizare în acest sens. În ce privește indicatorii, cred că Trebuie ca toate inițiativele care se bazează pe politica noastră să se bazeze pe indicatori care să poată să fie urmăriți. În felul acesta vom vedea ce progrese au fost realizate, ce obiective au fost atinse și ce obiective nu au fost atinse. Eu cred că această strategie 2020 trebuie să se bazeze pe acest element de noutate. Alocă responsabilitate în relația dintre Uniunea Europeană și statele membre, introducând și indicatori care să permită măsurarea progresului. Deci, va trebui să existe rapoarte de progrese realizate în cadrul strategiei 2020 înainte de a fi prea târziu, pentru că prea târziu poate fi și anul viitor dacă nu uh, procedăm astfel. Mulțumesc tuturor experților pentru punctele de vedere care au fost exprimate, uh, tuturor uh, ideilor care au fost formulate și vă doresc o continuare cu succes a acestui moment interesant și important. Mulțumim și noi, dumneavoastră tuturor, experților din această rundă, mulțumim și moderatorului. Ne-am depășit puțin timpul prevăzut pentru această primă rundă, de aceea uh, vă rog să schimbăm uh, repede componența prezidiului nostru. Ia. So. Liebe Kolleginnen und Stimate colegi, stimați colegi, continuăm repede cu cea de-a doua rundă a dezbaterii noastre când este vorba despre dezvoltarea durabilă și în grupul de experți se află Christian Egenhofer, un coleg al domnului Rendan pentru că și el vine de la Centrul uh, pentru Studii Politice Europene. După aceea, Walter Bolz este vicepreședintele prezidiului Agenției pentru Colaborare între cei care se ocupă de reglementare în domeniul energetic. După aceea, Miroslav Drigas, director adjunct al Institutului pentru Dezvoltare Rurală al Academiei de Știință din Polonia și lângă mine se află Ulrike Gero, conduce biroul de la Berlin al Consiliului European pentru Relații Externe. Și îi dau cuvântul. Mulțumesc pentru invitația adresată aici la Parlamentul European. Nu sunt o expert nici în ce privește o economie verde, nici uh, în ce privește energia, dar eu cred că există o legătură între sectorul energetic și ceea trebuie să uh, însemne Europa pentru că uh, avem relații cu state vecine, care sunt și state de tranzit pentru gaz. Mă bucură că sunt moderatoare, mai ales la acest grup de discuții privind creșterea durabilă, pentru că eu cred că energia este subiectul secolului 21 din multe privințe. Este un subiect legat de agenda ecologică, de Green New Deal, de rețelele energetice, de infrastructură, de proiecte mari privind transportul și rețelele de transport în Europa și de eficiență energetică. Deci, agenda este enormă și avem și o agenda care îi vizează destul de direct pe cetățeni. Este deci o agendă care declanșează interesul cetățenilor europeni și care aduce Europa mai aproape de ei. Așadar, înainte de a da cuvântul uh, experților, aș dori să vă prezint pe scurt care cred eu că este dimensiunea politică a politicii energetice și a chestiunii energiilor regenerabile pe care o abordăm astăzi. Și în cele 5 minute sau cele 4 minute, de fapt, care mi-au mai rămas după ce am vorbit, aș vrea să spun următoarele. În primul rând, energia, cum am mai spus, este subiectul secolului 21. Știm cu toții că nu mai avem resurse de energie fosilă, ni se termină resursele de gaz, deci trebuie să ne gândim la energii durabile. Apoi am spus că există o relație foarte puternică între politica externă pe care noul serviciu european de acțiune externă dorește să o pregătească și întrebarea dacă Europa este sau nu este în stare să obțină o piață integrată a energiei. În al doilea rând, în domeniul energiei sunt foarte mulți actori care au multe resurse și multe fonduri și cred că Uniunea Europeană trebuie să uh, aloce multe fonduri. Eu am o cifră conform căreia 2000 de miliarde sunt necesare în Europa pentru crearea de rețele noi, ecologice, durabile. Uh, deci, Europa trebuie să-și asume aceste fonduri. Este în stare să o facă. În al treilea rând, energia este un domeniu în care există multe suspiciuni la nivel național și multe șovăieli, multe reticențe. De exemplu, în legătură cu uh, energia nucleară, eu vin din Germania și energia nucleară nu este bine văzută acolo. Este deci o problemă europeană, cum anume tratăm aceste sensibilități naționale în domeniul acestei real politic. Apoi, cum includem toate aceste economii, inclus, aceste politici, inclusiv econ, politica ecologică. Ce fonduri folosim și care vor fi eh, obstacolele politice din aceste planuri de finanțare? Bugetul a fost un subiect de la anteriorul grup de discuții, dar cred că și experții mei trebuie să se refere la câți bani poate să folosească Uniunea Europeană pentru a atinge obiectivele pe care le dorim în domeniul energiilor regenerabile. Cred că cadrul financiar după 2014 este un subiect foarte important și chiar dacă rămânem la 1% din PNB, este, sunt și, și sunt șanse ca chiar cifrele să scadă sub 1%, deci apar riscuri reale, pentru că pe viitor ne așteaptă provocări mai mari și vom avea bani mai puțini. Cum anume uh, se va rezolva această problemă? Vreau să-i rog pe expert să țină cont de acest lucru și să-mi spună dacă putem avea o piață unică a energiei în Europa și care ar fi cota acestui uh, New Green Deal durabil din piața de energie. Cum poate această piață să funcționeze conform principiilor pieței, să fie acționată de forțele de piață și care să fie cota de energii regenerabile pe această piață comună a energiei din Uniunea Europeană? Am pregătit acest, această întâlnire folosindu-mă de mai multe documente și în aceste documente am întâlnit o cifră care m-a frapat. Și anume, cheltuielile pentru energie și transport 90% dintre acestea se fac, 99% uh, se fac la nivel național și doar 1% la nivel european. Deci, durabilitatea rețelelor este întrebarea cea mai importantă și apropierea de cetățeni în următorii 10 ani. Cum este posibil ca 99% dintre, din cheltuieli să se facă încă doar la nivel național? și cum putem să punem în comun aceste cheltuieli? Pentru că dacă nu obținem mai, mult, mai multe fonduri, cum putem face să folosim mai bine aceste fonduri? Și cum putem pune în comun cheltuielile naționale pentru a obține un element european? Și ultima întrebare pentru membrii acestui grup de experți, pentru că ei vin din diferite domenii. Dacă ne gândim la cadrul financiar și la cum putem elibera banii pentru a rezolva problema energiei, ne gând, cum să ne gândim la finanțarea clasică din Uniunea Europeană? E vorba, bineînțeles, de coeziune și de politica agricolă. Cum putem să, uh, de, să folosim acești bani pentru politica energetică? Este posibil și dacă da, cum? M-aș bucura să aud răspunsurile experților și mai ales răspunsurile deputaților europeni după aceea, pentru că cred că este cea mai mare provocare politică pentru următorii 10 ani. Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul colegului din stânga mea, domnul Bolz. Cred că ați văzut în program, este vicepreședintele Consiliului Director al Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul energiei și uh, vreau să ne explice în primul rând ce anume face această agenție. Mulțumesc! Este o onoare pentru mine că pot lua cuvântul aici să mă refer la creșterea durabilă ca reprezentant al uh, autorităților de reglementare din domeniul energiei. Sigur că voi vorbi despre energie și despre infrastructură. Și cred că suntem cu toții conștienți de obiectivele programului UE 2020, care dorește o economie mai competitivă bazată pe resurse ecologice. Și la uh, grupul anterior s-a vorbit despre obiectivele de la Lisabona pe care le-am cam ratat. Și deci acum avem un fel de a doua șansă să vedem dacă putem face o treabă mai bună și mai ales în domeniul energiei, care este un factor important, mai ales în ceea ce privește costurile pentru industria europeană. Energia devine din ce în ce mai costisitoare și deci așa uh, se va hotărâ câți bani rămân, le rămân consumatorilor de cheltuit pentru alte lucruri. Deci, uh, cum își vor îndeplini ei nevoile de bază de energie și ce bani le vor rămâne după aceea pentru a cheltui pe altceva. Sunt anumite obiective pe care trebuie să le uh, atingem. În primul rând, piața comună în domeniul energiei trebuie să funcționeze cu adevărat. Lucrăm la acest proiect de mai mulți ani în Europa, am făcut anumite progrese, pachetul energie va intra în vigoare anul viitor pe deplin și va avea o mare contribuție pentru ca piețele energiei să ajungă într-o fază în care să fie cu adevărat eficiente, să avem o piață a energiei eficientă, un preț bazat pe cerere și ofertă și un mod de funcționare al piețelor de energie uh, prin care ele să absorbă, să absorbă costurile derivate și să le folosească pentru regenerabile, pentru o bună gestionare și până la urmă o eficientizare a altor sectoare, tot prin economiile acestea, cum ar fi clădirile și locuințele. Așadar, foarte multe depind de piețele de energie și de prețurile la energie și trebuie ca piețele să funcționeze în ciuda acestor obstacole. Trebuie să ne asigurăm că piețele funcționează și că sunt integrate și că pot cu adevărat să funcționeze în ciuda acestor poveri suplimentare. Trebuie să ne asigurăm că toate componentele necesare pentru funcționarea pieței energetice există Comisia Europeană a pregătit o strategie energetică de curând care se referă la infrastructură, la noi tehnologii, la eficiența energetică, la uh, consumator și la dimensiunea externă a energiei. Eu mă voi concentra asupra modului în care putem face piețele să funcționeze mai bine și anume mă voi referi la infrastructură, la rolul pe care îl va juca infrastructura în acest domeniu specific. Trecem acum printr-un proces prin care dorim să ne atingem obiectivele de mediu și de durabilitate. Și pentru a le atinge trebuie să, schimb, să modificăm radical sectorul energetic. Până în, 2000, până în 2050 trebuie să producem energie electrică curată. Astăzi, generarea de electricitate este responsabilă de majoritatea emisiilor de CO2 în Europa și în lume și deci trebuie să găsim o cale de a uh, produce altfel energie electrică. Două treimi din energia electrică sunt produse, este produsă pornind de la energie fosilă și pentru a schimba acest lucru avem nevoie de investiții foarte mari, inclusiv în rețele, pentru că va fi nevoie de rețele uh, pentru a conecta cererea și oferta din Europa. Și pentru a îndeplini acest obiectiv avem nevoie de anumite fonduri. Sigur că suma totală e greu de estimat, pentru că e vorba de tot felul de scenarii și de modele, modelul folosit de comisie pentru a proiecta necesarul de investiții. E clar că există o mare nevoie de investiții pentru infra infrastructură, pentru rețelele de gaz și de curent electric. Și se pune întrebarea cum le finanțăm, cât anume trebuie să vină de la statele membre, cât anume de la nivel european și cât poate Europa sau cât pot mecanismele de finanțare din Europa să uh, pună la dispoziție. Cred că sunt anumite principii pe care trebuie să le folosim din, deduse din experiența mecanismelor de finanțare din Europa folosite în diferite circumstanțe. Trebuie să vedem care sunt principalele concluzii pe care le putem trage și cred că prima concluzie de acest fel, prima lecție de învățat este că piețele trebuie să fie primul inițiator al proiectelor de investiții. Am învățat că factorul politic nu este cel mai bun decident al uh, modul în care sunt cheltuiți banii publici. În Germania s-a constatat că iniți- politicile inițiate ajung la dimensiuni care nu pot fi susținute apoi prin investiții. Deci trebuie să avem mare grijă să nu decidem doar pe criterii politice de ce este nevoie și să ne dăm seama că foarte multe investiții apoi se vor pierde. Trebuie să ne bazăm pe semnale de piață pentru că piețele au o infrastructură energetică foarte bună în Europa și singura schimbare pe care vrem să o facem acum este o aliniere la obiectivele de energii regenerabile mai repede decât ar face-o piețele lăsate singure, fără intervenție. Apoi, cadrul reglementativ și cadrul politic trebuie ajustat treptat, trebuie să existe o perioadă de adaptare pentru ca piețele să aibă șansa să aducă aceste investiții și să le ducă uh, duc acolo unde trebuie în infrastructură ca investițiile să nu se piardă de-a lungul anilor. Îmi dau din nou un exemplu din Germania, îmi cer scuze că dau prea multe exemple din această țară, dar uh, dacă, politica, uh, dacă factorul politic ar decide că trebuie să nu mai producem energie nucleară, ar trebui să se construiască centrale pe gaz și deci constatați că riscul de a face inițiative politice și investiții politice uh, foarte importante este periculoasă. Așadar, cadrul reglementativ trebuie să ofere un uh, fel de orientare și uh, apoi piața să decidă. Piața energiei trebuie să devină europeană, să fie bazată pe cerere și ofertă la nivel european, deci avem nevoie de o abordare europeană armonizată. Și uh, rolul finanțării europene este și el important în anumite circumstanțe. Am înțeles că capacitățile de finanțare europene sunt destul de limitate în ceea ce privește infrastructura energetică, însă mecanismele europene de finanțare pot să joace un rol și anume atunci când finanțarea la nivel național nu este posibilă pentru că costurile și beneficiile sunt repartizate mult prea inegal între statele membre. Dacă costurile revin unei țări și beneficiile alteia, atunci uh, mecanismele obișnuite nu ar putea funcționa, alocarea costurilor ar fi foarte dificilă și numai finanțarea europeană ar putea să acopere această lacună. De asemenea, mecanismele de stimulare sunt de preferat unei uh, finanțări de pline europene și, în cele din urmă, dacă ne referim la ce mecanism trebuie implementat sau cum anume trebuie făcut în practică, eu aș insista pe uh, mecanisme consecvente de finanțare, fondurile de coeziune, fondurile structurale și nu alte mecanisme separate. Pentru că nu e vorba de fapt de sume foarte mari, iar instituțiile europene nu au reușit până acum să creeze noi structuri pentru finanțare în domeniul energiei. De câte ori s-au acordat bani, s-a uh, dovedit necesar un echilibru politic între statele membre pentru a se aproba aceste fonduri și nu ne-am putut contracta, concentra pe proiecte specifice. Ceea ce nu este o opțiune politică prea bună. Eu aș prefera ca mecanismele actuale de finanțare să fie concentrate mai bine, țintite mai bine și nu să se creeze noi mecanisme, pentru că ar dura ani până când să se pună la punct. Iarăși, în legătură cu finanțarea, un fel de atenuare a riscurilor ar fi necesară, un instrument uh, suplimentar care nu ar influența direct bugetul, dar ar putea să uh, facă posibile proiecte care altfel nu ar putea să fie duse la capăt. Mulțumesc foarte mult, domnule Bolț. Îmi dau seama că nu am urmărit ordinea de pe programul nostru. Dar poate că ar fi bine să continuăm acum cu domnul Miroslav Drigas, director adjunct al Institutului de Dezvoltare Rurală și Agricolă de la Academia de Științe din Polonia. Poate pentru că veniți dintr-un alt domeniu aveți un alt punct de vedere din domeniul agricol și ne puteți prezenta legăturile cu domeniul dumneavoastră și abia apoi să-i dăm cuvântul lui Cristian Egenhofer, care este responsabil de domeniul energetic și climă. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Se pare că sunt singurul vorbitor care va aborda acest subiect al chestiunii agri-rurale, dacă pot să spun așa. Pentru început, vreau să-mi prezint îndoielile mele referitoare la această strategie UE 2020, care pare să nu ia în considerare regiunile rurale, mai ales în contextul siguranței alimentare la nivel european. având în vedere situația mondială și având în vedere negocierile care se derulează cu țările Mercosur, cred că acest aspect prezintă anumite amenințări pentru sectorul agricol european. Legătura dintre agricultură și energie nu cred că este una evidentă pentru publicul general european. Nu cred că publicul cunoaște chestiunile detaliate referitoare la politica agricolă și instrumentele menite să sprijine agricultura europeană în vederea atingerii obiectivelor actuale și viitoare. Nu o să intru în detaliu cu privire la măsurile de sprijin pentru agricultură, ci am să mă axez pe trei factori. Există păreri conform cărora pacul înfundă buzunarele fermierilor cu bani. Dar asta duce la prezența pe piața unor produse alimentare mai ieftine decât ar fi cazul într-un context absolut liber de piață. În al doilea rând, acest gen de investiții are un efect care se propagă și în alte sectoare economice, nu doar în agricultură. În Polonia, între 90 și 95% din fonduri care sunt alocate pe baza PAC merg către achiziționarea de bunuri produse de alte sectoare. Adică există acest efect de propagare în toate sectoarele economice. În ceea ce privește politica agricolă comună, cred că aceasta este suficient de matură pentru a putea fi redefinită. Să-i spunem politică comună pentru produse alimentare, pentru public. La asta mă gândesc eu pentru a include toate chestiunile care au legătură cu energii regenerabile și așa mai departe. Un alt aspect important, o altă plusvaloare a pacului, este orientarea acestei politici către o calitate ridicată a produselor alimentare. în Uniunea Europeană. Fiindcă asta ar ajuta publicul, populația. Și pe lung, pe termen lung, costurile pentru întreaga comunitate ar fi mai scăzute. Legăturile dintre politica agricolă comună și energie. Acum, chestiunea cheie, așa cum s-a văzut în prima parte a discuțiilor, este sau ține de inovații, de soluții inovatoare care să ducă la un consum redus de energie la nivelul producției agricole. În prima parte a discuțiilor s-au spus multe lucruri legate de o selectare a proiectelor pe baza unor criterii care să țină de competitivitate. Prin urmare, cred că ar trebui să avem în vedere un nou instrument european care să ajute la diseminarea noilor tehnologii agricole la cele mai scăzute costuri posibile. Știm că aceste tehnologii noi sunt destul de costisitoare și asta stă în calea dezvoltării agriculturii. Și de aceea, una dintre elementele, unul dintre elementele pacului ar putea fi promovarea cercetării și dezvoltării în domeniul agricol în vederea reducerii consumului de energie. Apoi, un alt aspect, competitivitatea. De exemplu, atunci când vorbim despre concurența dintre produse alimentare și biocombustibili. În lumea modernă, în lumea actuală, producția alimentară ar trebui să fie prioritară. Și la nivel european ar trebui să acopere cel puțin 80% din nevoile care există în acest gens. Anul trecut au public, 23 de economiști au publicat o lucrare în care se spunea că Uniunea Europeană e suficient de bogată pentru a cumpăra produse alimentare la orice preț din orice parte a lumii. Asta nu trebuie să se întâmple. Dacă ne uităm la piața zahărului, suntem printre cei mai mari de producători de zahăr și exportatori și astăzi prețurile de desfacere uh, la zahăr, iată, cresc exponențial. Sunt cele mai mari în comparație cu situația din ultimii 30 de ani. Mulțumesc! Mulțumim domnului Drigas. Mă bucur să văd că avem aceste perspective diferite asupra acestor politici uh, învechite europene pe care încercăm să le modernizăm și să le schimbăm denumirea pentru a integra toate aspectele pe care le cuprind. Am să-i dau cuvântul acum lui Christian Engover, care este Senior Research Fellow la Centrul European pentru Studii Politice. Mulțumesc, Ulrike. Am să te dezamăgesc, însă trebuie să recunosc că nu mă specializez în uh, energie și am să mă axez pe schimbările climatice în această seară. În ceea ce privește de schimbările climatice, situația este teoretic relativ simplă. Se pune un preț pe carbon, lucru care se regăsește în toate produsele și în final se generează venituri publice sub forma veniturilor din aceste tranzacții cu cotele de gaze cu efect de seră. Trebuie să avem în vedere cele spuse de domnul Bolz. Dacă nu avem un sistem eficient din punct de vedere economic, va fi foarte greu să ne îndeplinim obiectivele. Prin urmare, eficiența pieței este un factor important pe care uneori îl scăpăm din vedere uh, când spunem că e nevoie de intervenții și aici, și aici, și aici, dar uităm să privim și imaginea de ansamblu. Și asta vreau eu să subliniez. Există o serie de eh, probleme pe piață, le cunoașteți cu toții, eficiența energetică în locuințe și IMM-uri, acolo e nevoie foarte clar de intervenție. S-a menționat aici sprijinul pentru cercetare și dezvoltare, însă vreau să am o abordare mai precaută. Cum am auzit în prima parte a discuției, problema nu este în sectorul public de cercetare, ci în sectorul privat. Și atunci, dacă vin mai multe fonduri de la sectorul public, oare se rezolvă problema? Infrastructura este o chestiune importantă și dificilă, dar vreau să încep să diferențiez între ceea ce eu numesc infrastructura sau chestiunile tradiționale de infrastructură, legături între state, drumuri, șosele uh, și transformarea infrastructurii, adică transformarea sistemelor energetice în ceva nou. Și aici, în această a doua parte, există mult mai puține idei și mult mai puține baze analitice despre cum am putea face acest lucru. Și aș vrea să știu ce părere are domnul Bolt, cum se poate îndeplini acest lucru și care este legătura cu agricultura, fiindcă există una, evident. Asta în ceea ce privește schimbările climatice. Strategia 2020 include și obiectivul eficienței resurselor, care este un obiectiv complicat în sine. Și ca să mă uh, întorc la modelul meu inițial, foarte simplu, eficiența energetică este determinată de prețurile mărfurilor care, a căror preț se stabilește la nivel internațional. Există taxe pe import, export, uh, reglementări și, cum ne-a spus colegul nostru din Polonia, toate acestea au impact asupra prețurilor. Și de aceea dacă mai vorbim și despre competitivitate, lucrurile se schimbă foarte mult. Încerc să nu complic lucrurile prea mult și poate că am o abordare diferită de antevorbitorii mei, dar aș numi strategia UE 2020 mai degrabă o declarație de misiune a Uniunii Europene. Iată, aceasta este misiunea pentru următoarea comisie. Vrem să fim mai eficienți din punct de vedere al resurselor, dar încă n-am ajuns acolo. Ce am citit uh, eu deocamdată nu mă face să cred că acesta este un plan concret. În ceea ce privește chestiunea referitoare la buget, subiectul pentru care ne aflăm aici, s-a pus o întrebare dacă finanțarea guvernamentală este importantă sau dacă bugetul are un rol mai degrabă orientativ. Cred că pentru UE și pentru obiectivul de dezvoltare durabilă, cred că orientarea politică a bugetului european este cel mai important element. Și dacă este creat așa încât să furnizeze stimulentele corecte pentru a atrage investiții private, cum ne-a spus și domnul Bolț, prin uh, instrumentele sale de potențare, atunci cred că am um, acoperit elementul cheie. E mult mai important decât dacă vorbim de un milion dat acolo, un milion dat în altă parte. Deci o funcție de pârghie politică, de orientare politică. Apoi, trebuie să vedem dacă există un element de solidaritate în buget. Există un mecanism financiar și există o cale de echilibrare a poverii. Fiindcă există acest element și de aceea bugetul este un element important pentru a distribuirea egală a acestei poveri. Domnul Sapir, în discuția anterioară, a spus ceva cu care sunt absolut de acord, și anume că bugetul trebuie să se bazeze pe criterii de excelență. Dar ar trebui să ne întrebăm dacă un stat membru mare, cum este Germania, Franța, dacă au cu adevărat nevoie de fonduri europene sau se pot descurca singure? Eu zic că se pot descurca singure, deci trebuie să fim foarte atenți aici. Bun, deci care ar fi prioritățile? Fiindcă văd că doamna președintă mă privește foarte sever și dat fiindcă sunt neam, trebuie să respect timpul alocat. Care sunt deci prioritățile? Întâi de toate, creșterea efectului de pârghie al acestor parteneriate public-private și aici sigur subliniem chestiunea lipsei de investiții private în cercetare și dezvoltare, unde aș începe cu țările din Europa de Est, mai ales din regiunea Baltică, cu investiții în energie. Infrastructura de transport a energiei acolo este învechită și ar fi foarte interesant să fie ajutat să se mute, să avanseze spre o nouă etapă în loc să se refurnizeze. Apoi, Există mai multe parteneriate public-private care se pot axa pe aspecte cheie de integrare. Deci integrarea în diferite tipuri de rețele. Există și aici câteva chestiuni de menționat și apoi creșterea raportului extern al uh, bugetului european prin pârghii financiare și integrarea rețelei energetice în piața energetică internă, internă lucru care a fost menționat deja. Și ultima chestiune la care vreau să mă refer este cea referitoare la acel miliard care să presupunem că mi s-a dat. Eu l-aș pune în uh, parteneriatele public și private din domeniul eficienței energetice uh, pentru a rezolva probleme concrete care există acolo. Să vedem care ar putea un proiect fi un proiect pilot sau un proiect precursor. Deci, iată, multe idei, dar am avut doar 5 minute, deci mă opresc aici. Mulțumesc, Cristian. Dacă nu mă înșel, vă, vă dau acum dumneavoastră cuvântul pentru întrebări. Așa este până acum. S-au înscris uh, două colege la intervenții, Margaret Paulson și după aceea Helga Trüppel. Mulțumesc foarte mult! Este într-adevăr o experiență deosebită să urmărim aceste prezentări și să participăm la discuție. Aș dori să ni se spună ceva despre perspectiva europeană. Oare noi, cei care ne aflăm aici și care avem uh, responsabilități europene, nu ar trebui să avem o mai bună imagine de ansamblu uh, asupra uh, tuturor eforturilor și să nu ne concentrăm pe detalii? Pentru că este vorba despre rolul agriculturii, despre rolul cercetării, despre modificarea unor anumite instrumente de măsurare, este vorba despre sectorul energetic. Dincolo de reuniunea la nivel înalt pe probleme climatice, avem o problemă uh, uriașă la nivel global în legătură cu fosfații care ajung în mare, iar geologii spun că va fi nevoie de 500 de milioane de ani până când vom reuși să uh, recuperăm într-un fel acești fosfați. Deci, nu vom reuși niciodată să redobândim fosfații, nici în viitorul nostru, nici într-un viitor previzibil al omenirii. Am putea aici să facem o conexiune. Dacă ne gândim la politicienii care au responsabilități în domeniul agriculturii, ei ar trebui să uh, aibă cel mai mare uh, potențial, cea mai mare putere pentru a, a stopa schimbările climatice. Deci, reducerea emisiilor de bioxid de carbon am putea, din acest punct de vedere, să ne revedem activitatea în agricultură, astfel încât în următorii 40 de ani să reechilibrăm lucrurile în natură. În acest scop am avea nevoie de un proiect de cercetare cum am putea să combatem dăunătorii în agricultură dacă nu am uh, recurge la fosfați. Ar trebui din acest punct de vedere să valorificăm mijloacele financiare. Trebuie să găsim o tehnică, o tehnologie nouă, dacă ea ă, nu va fi foarte costisitoare, atunci atât agricultura cât și industria forestieră ar putea să devină autonome în sectorul energetic. Iar asta nu ar trebui să diminueze capacitatea de producție a agriculturii și furnizarea de alimente. Deci trebuie să vorbim uh, cu precauție despre agricultură dacă ne gândim că ea poate să devină un producător de energie. Uh, suntem șase miliarde de uh, locuitori ai planetei, dar într-un viitor nu prea îndepărtat am putea fi 9 miliarde de locuitori. Trebuie să vedem cum putem găsi soluții pentru circuitul energetic pe planetă și pentru o agricultură care într-adevăr să fie ecologică. Deci o imagine de ansamblu, o imagine văzută de sus, din elicopter, ar fi necesară pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc, Helga Tripe! Mulțumesc, Iuta! Aș dori să revin la focusul strategic al acestei runde. Ne gândim la creștere durabilă, mai mare eficiență, eficientă utilizarea resurselor, o economie mai ecologică, mai verde. Din câte știu eu, China este ă, puterea care se află pe locul întâi pe plan mondial în ce privește uh, utilizarea energiei eolice. Noi am pierdut acest loc întâi, dar ar fi trebuit să ne-l păstrăm. Ce ar fi putut să fie mai competitiv pentru o creștere durabilă decât să ne menținem acest loc de fruntaș în ce privește resursele regenerabile de energie? Revenind la dezbatere și la ceea ce ne-a spus în mod special Christian Egenhofer, spune că strategia 2020 este o declarație de misiune pe care ne-o asumăm, dar încă nu există un plan. Ei bine, comisia următoare își va prelua mandatul în 2015, nu cred că e, trebuie să amânăm până atunci elaborarea acestui plan. Dacă nu vrem să dăm rateuri, atunci trebuie să începem foarte repede să elaborăm acest plan și este un angajament politic esențial între piețe deci pe plan privat, dar și între liderii europeni și statele membre. Iar când ne-ați spus din punctul dumneavoastră de vedere că este vorba despre linii directoare pentru bugetul european, ele ar fi foarte importante, așa cum înțeleg eu acest punct de vedere, este că mai important acest aspect decât suma nivelul acestui buget, deci că aceste linii directoare politice ar fi mai importante decât suma. Întrebarea mea în acest caz ar fi ce putem face pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru că Dumneavoastră spuneați că poate statele mai mari ar putea să se descurce singure. Pentru mine aici apare o, o contradicție între rolul important al bugetului european și liniile directoare care ar trebui să îi stea la bază. Nu este neapărat o abordare comună europeană. Eu cred că însă ea este necesară pentru a putea avea succes cu noua noastră strategie din acest punct de vedere, ceea ce a spus dumneavoastră, cred că um, conține o anumită contradicție. Poate că ne dați explicații suplimentare. José Manuel Fernandes. José Manuel Fernandes. Muito bem. Muito obrigado, senhora presidente. Eu vou ser muito... Mulțumesc, doamnă președinte. Am să fiu deosebit de succint și de rapid. Doresc să pun o întrebare. Dezvoltarea durabilă, creșterea durabilă sunt un domeniu în care avem posibilitatea de a beneficia de resurse proprii. Am vorbit deja de uh, certificatele de emisii de carbon, vorbim de impozitul pe energie și întrebarea mea, este următoarea. Nu credeți că ar fi o idee bună și vreau să mă adresez tuturor experților ca veniturile din uh, obținute din vânzarea acestor certificate să nu fie gestionate de statele membre, ci mai degrabă de Uniunea Europeană, să fie un soi de venit comunitar care să se verse la bugetul Uniunii. Aș vrea să știu și uh, care ar fi celelalte resurse proprii, celelalte impozite, care, după părerea voastră, că ar fi necesare în domeniul mediului, în domeniul energiei, de exemplu, ar avea sens să le aplicăm. Pentru că eu cred că aceste noi venituri ar trebui să fie utilizate pentru dezvoltarea durabilă, pentru acest obiectiv preconizat în strategia 2020. Czeslaw Sikierski. Domnul Sikierski. Doświadczyliśmy Mulțumesc. În ultimii ani am uh, constatat cum anume operează piețele financiare. Și se pare că uh, piețele financiare pot să fie transparente dacă este cazul. Uh, eu aș vrea să-mi spuneți ce experiență din uh, domeniul piețelor financiare din ultimii ani ar putea fi comparată cu o situație din domeniul energetic, pentru că uh, e foarte importantă securitatea energetică și motivația politică din domeniul energiei este foarte importantă. Și constatăm acest lucru foarte clar acum. Așadar, este posibil să avem o piață a energiei completă și același lucru este valabil și pentru piețele alimentare, pentru că sigur că se poate spune că nu e nevoie să producem noi alimente, le putem importa. Dar dacă uh, luăm în considerare întreaga lume, vedem că schimbările climatice și multe alte primejdii acționează la nivel global securitatea alimentară este poate chiar și mai importantă decât în, în uh, securitatea energetică. Deci, putem oare să ne permitem să facem ca piețele noastre să depindă de piețe externe? Aceasta este o întrebare uh, la care ar trebui să răspundă și politicienii, de fapt. Pentru că uh, ar trebui să ne gândim de ce a fost creată politica agricolă comună, la început, după al doilea război mondial. Motivul a fost foametea prin care trecea Europa. Și noi, eh, cei din noile state membre, ne amintim ce înseamnă să nu ai suficiente alimente. Se pune deci întrebarea de câtă reglementare avem nevoie. Cât de liberă trebuie să fie piața, fie că e vorba de piața alimentară sau de piața energetică ceea ce implică, sigur, și chestiunea costurilor. Politica de coeziune este o politică pro-creștere. Politica agricolă comună ne oferă o anumită siguranță în ceea ce privește hrănirea populației, dar și pentru sănătate, după cum a spus și domnul Drigas adineauri. Așadar, produce un bun public într-un anumit sens. Și ce preț vor avea aceste active publice produse? Ca să avem o viziune obiectivă asupra contribuției la creștere. Și de asemenea, parteneriatul public-privat și acesta poate fi un instrument concret de promovare a creșterii. Vorbim despre energie, însă peste câțiva ani vom vorbi despre apă. Sunt convins că vom vorbi despre apă foarte curând. Și cred că uh, este cazul ca gestionarea apei să devină un domeniu cheie de investiții pentru că va fi foarte important după energie și alimente. Mulțumesc! Jetzt Reimer, bitte. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Nu vreau să comentez ceea ce a spus colega Paulsen în legătură cu o administrare uh, tuturor, tuturor terenurilor uh, care nu uh, se face cu o vedere din avion. Uh, pentru că există, din nefericire, multe terenuri care ne vor crea probleme, inclusiv dacă încercăm să avem o viziune de ansamblu de sus. Am următoarea întrebare. În timpul studiului meu uh, agronomic, care s-a petrecut cu câțiva ani în urmă, Uh, dar am aflat că uh, prețul grâului a avut o funcție esențială pentru toată piața agricolă. Oare astăzi nu avem o corelare între prețurile alimentelor pe de o parte și prețul uh, energiei pe de altă parte și că ar putea să apară noi relații între aceste prețuri, chiar dacă nu ne punem sub semnul întrebării aspectul priorității prețului prețurilor alimentare. Să ne gândim că Uneori, când prețurile pentru produsele agricole scad foarte tare, poate că oamenii vor fi tentați să tra- transforme până la urmă uh, terenurile în terenuri producătoare de uh, resurse energetice Uh, biologice. Deci trebuie să vedem care poate să fie consecința prețurilor uh, pentru fermieri. Iar în ce privește uh, bioxidul de carbon, trebuie să uh, vedem și dacă aceste obiective, can uh, să reducem în următoarele decade uh, cu 20% emisiile de carbon, nu ar putea să creeze și probleme în ce privește producția alimentară. Pentru că această clauză poate la un moment dat să Uh, creeze consecințe la care nu ne gândim. L-aș uh, întreba pe domnul Bolț ce ne propune sub aspectul urmăririi marilor obiective de 3 ori 20 și în legătură cu problematica comercializării certificatelor uh, de emisii, cum putem acționa uh, cel mai eficient în valorificarea resurselor publice pentru a atinge aceste obiective, inclusiv în ce privește politica de cercetare în sectorul energetic. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gero este rândul dumneavoastră să moderați. Uh, Mulțumesc foarte mult! În calitate de observator, mi se pare foarte interesant cum am uh, început să discutăm despre energie, eficiența energetică și acum discutăm despre paradigme. Iată, asta mi-arată cât de dificil este să structurezi politici și să treci de la un set de politici la unul nou. Doar un comentariu general. Îmi place și mie ideea să începem în ordine inversă față de prezentări, deci începem cu domnul Egenhofer, apoi domnul Driga și apoi domnul Bolt. Dar poate că trebuie să spun cam ce mă aștept eu din partea uh, dumnealor. Unele dintre întrebări au fost dirijate mai degrabă către unii dintre dumneavoastră decât către alții. Doamna de aici din față care a vorbit despre relația dintre agricultură și producția um, um, alimentară, mă gândesc că se adresează domnului Brigas, întrebarea poloneză um, ar trebui să primească un răspuns din partea domnului Egenhofer, fiindcă se referea la resursele proprii. Uh, dintr-o perspectivă realistă, nu văd nicio șansă pentru impozitele, pentru taxele europene și poate îmi puteți lămuri această problemă. Și o întrebare din partea României, cred, pentru domnul Bolț și anume cum putem învăța din piețele energetice și cele financiare. Mi-ar plăcea uh, să îmi răspunde și la această întrebare și apoi relația dintre energie și producția alimentară. E un lucru la care cred că toată lumea ar trebui să se gândească. Domnul Egenhofer. Okay. Now, uh, yeah, uh, there were a number of, of, of, of... Da, exist, au fost o serie de întrebări adresate direct mie. Nu vreau să reduc importanța strategiei 2020 uh, și să spun că e doar o declarație de misiune. Și când am spus uh, e o declarație a comisiei, mă referem la această comisie actuală. Am spus că e declarație de misiune a acestei comisii, care este una importantă, dar că nu trebuie să o confundăm cu un plan concret sau că mă tem că ar putea să ducă la un activism prea mare în toate domeniile. Lucru care s-a întâmplat și cu agenda de la Lisabona. În ceea ce privește acest leadership și diferitele tehnologii, trebuie să nu uităm că, în comparație cu China, noi suntem un teritoriu relativ mic. În timp, uh, piața Chinei va continua să fie mai mare decât a noastră. Uh, PIB-ul lor crește foarte repede. Ce înseamnă că China este lider în energia eoliană? datorită desfășurării de turbine eoliene sau a tehnologiilor, nu e un lucru foarte clar. Însă trebuie să fim precauți cu privire la cifre. Am publicat un studiu referitor la aspecte climatice de curând și acolo se spune clar că emisiile de carbon ale Chinei la nivelul exporturilor sunt de 5 ori mai mari decât cele europene. Deci trebuie să fim foarte atenți uh, în ceea ce privește eficiența Chinei și la același lucru este valabil și pentru India. Efici- uh, emisiile de carbon sunt de 5 ori mai mari față de Europa și față de Statele Unite. Deci trebuie să fim foarte atenți când vorbim despre eficiența acestei țări. Putem alege indicatori, dar trebuie să-i folosim corect. am trecut acum la o nouă paradigmă și să spunem că dorim să fim lideri în domeniul tehnologiei. Lucru absolut legitim. Trebuie să fim foarte atenți. România nu poate să, Europa nu poate să fie lider în toate tehnologiile. Poate că în unele putem fi mai integrați decât în altele. Nu văd de ce să fim lideri în domeniul panourilor solare. Acestea vor deveni o marfă, ușor de tranzacționat la nivel transfrontalier și nu văd de ce Europa trebuie să fie activă pe acest domeniu. Vom pierde competitivitatea. Uh, turbinele oiliene însă nu pot fi transferate ușor din China în Europa. E vorba de procese integrate, de niște piese foarte grele și acolo putem să avem tehnologii de vârf. Apoi, bugetul importanța orientării politice. Poate a fost o ușoară neînțelegere aici. Cred că este extrem de important ca orientarea bugetului să fie important, să fie corectă. Dacă nu este uh, corectă, vor fi alocări neechitabile și Caracterul de orientare este foarte important pentru state, pentru coeziune, pentru um, țările periferice, să spunem așa. Trebuie să existe stimulente corecte pentru statele cu economii mai puțin dezvoltate, care să se îndrepte către o economie cu o generare redusă de carbon, nu doar pentru statele care au o bază tehnologică puternică. Nu spun că fondurile nu sunt importante, dar să fim realiști. Important este caracterul de orientare politică și apoi putem vorbi de celelalte aspecte. În ceea ce privește partea comunitară a finanțării europene, încă o dată trebuie să facem o diferențiere. În partea de coeziune, evident, este foarte clar că vorbim despre cheltuieli europene la nivelul tuturor statelor. Însă, în ceea ce privește excelența, tehnologia de vârf din cercetare și dezvoltare, așa cum ne-a spus și domnul Sapir, acolo activitatea de vârf se situează în statele membre mai mari și nu trebuie să fim supraoptimiști cu privire la plus valoarea pe care o poate reprezenta pentru statele cu capacități tehnologice ridicate. Asta e ce am vrut să subliniez. Apoi, S-a pus acea întrebare referitoare la resursele proprii cu aceste tranzacții de cote de carbon, dacă ele pot să reprezinte uh, resurse proprii. La asta mă gândeam și eu. În martie 2008 am publicat un raport în care am uh, inclus această idee și acel raport este disponibil pentru public. Este clar că dacă vorbim despre noi resurse proprii. Aceste tranzacții cu uh, certificate de emisii sunt primele la care ne putem gândi ca venituri europene. Însă, aici mă refer la intervenția domnului Sapir. Noi am făcut analiza. Dumneavoastră, ca politicieni, sunteți cei care trebuie să ia hotărârea. Și mă tem că această hotărâre nici măcar nu intră în mandatul Parlamentului European. Pe termen lung, sigur, se va ajunge la asta, dar pe termen scurt uh, e o luptă destul de dificilă și nu cred că mai este ceva de adăugat pe acest punct. În ceea ce privește prima întrebare Există tehnologii disponibile, dar acestea sunt foarte costisitoare și de aceea nu pot să fie promovate pe scară mare. În consecință, sectorul de cercetare și dezvoltare joacă un rol foarte important pentru a ajuta la îmbunătățirea sau evoluția acestor tehnologii și pentru ca în cele din urmă aceste tehnologii să poată fi disponibile în întreaga Uniune Europene, în agricultură. Și sigur, în acest sens, trebuie să existe și resurse bugetare adecvate. O altă chestiune, producția agricolă duce și la generarea de deșeuri. Deci, evident, nu vorbim de un proces prea eficient deocamdată și sunt multe de făcut la nivel european în acest sens și cred că cercetarea și dezvoltarea ar trebui să se ocupe de acest subiect. În ceea ce privește prețul cerealelor ca indicator pentru rapoartele de prețuri, lucrurile s-au schimbat foarte mult din anii 90, când uh, raporturile erau de această natură. Și piețele agricole, datorită globalizării și circulației libere a capitalurilor, s-au dovedit a fi vulnerabile în fața speculațiilor. De fapt, orice piață este vulnerabilă la speculații. Și de aceea au existat acele șocuri globale masive. În ceea ce privește relația dintre energie și produse alimentare sau energii regenerabile generate din, uh, sau obținute din plante. Dacă materia primă este costisitoare, uh, producătorii nu îi acordă prea mare importanță. Dacă prețurile sunt scăzute, prea scăzute, fermierii își caută alte surse de venituri, încerc să-și diversifice activ, uh, piețele de desfacere și caută altele noi. Și mai există și o chestiune de ordin moral aici. Ce fac Statele Unite? Statele Unite elaborează o serie de dispoziții juridice sau legale care să sprijină producția agricolă alocată generării de energie pentru a garanta profitabilitatea prin intermediul subvențiilor masive. Deci, încă o dată, aici pot fi făcute multe lucruri. La fel și pentru sectorul cercetării și dezvoltării. Și cred că toată lumea trebuie să înțeleagă faptul că producția alimentară trebuie să capete precedență în fața altor utilizări, fiindcă există și obiectivele mileniului, de exemplu, care trebuie ținute, avute în vedere. Mulțumesc! În legătură cu acest subiect al pieței energetice funcționează ea da, aș spune că da, în ciuda fragmentării problemelor care există a intervențiilor guvernelor, lucrurile funcționează totuși pe piața energetică și un exemplu bun uh, este piața uh, gazului metan european, pentru că toți producătorii, uh, că este vorba de Rusia, că este vorba despre Norvegia, bazează pe, se bazează pe contracte pe termen lung. Prețurile au avut evoluții diferite Uh, uh, uh, care avem o piață care este mai mică în ce privește prețurile decât în domeniul petrolier și asta și datorită um, rezistenței marilor companii. Deci trebuie să existe poate și un demers de reglementare și s-ar putea ca aici Comisia să vină cu anumite propuneri um, legislative pentru o mai mare transparență a pieței energetice, pentru că în clipa de față încă nu există o supervizare, o reglementare care să fie mulțumitoare. Dacă această reglementare va uh, funcționa, va fi transparentă și uh, se va uh, dezvolta pe plan comunitar, eu cred că uh, semnalele pe care le vom da în ce privește evoluția prețurilor pentru producători, furnizori, uh, consumator final uh, va, vor fi semnale pozitive în final și o să scadă, evident. Întrebarea, ce trebuie să faceți dumneavoastră? La acest subiect uh, ar trebui să răspund dacă îmi veți acorda mai mult de 5 minute, dar eu cred că există uh, domenii în care inițiativele europene ar fi binevenite și în care nu riscați să greșiți inclusiv în ce privește uh, rețelele energetice care ar trebui să fie adaptate la a se baza pe resurse regenerabile. Eu cred că ar fi nevoie de investiții în acest domeniu, poate 20-30 de miliarde în următorii 20 de ani, dar acești bani vor fi bineveniți și nu vor fi irosiți. Alt aspect. O susținere pe o producție energetică um, care să fie Uh, fotovoltaică, să nu se bazeze pe uh, resursele tradiționale, dar și pe alte surse care sunt mai eficiente decât energia uh, fotovoltaică. Și, în final, dacă ne uităm la raportul uh, internațional în ce privește sectorul energetic, care a fost publicat cu câteva săptămâni în urmă, uh, dacă ne dorim uh, să ne atingem obiectivele legate de reducerea de uh, noxe, trebuie să nu ne mai bazăm pe combustibilul tradițional și uh, să găsim resursele regenerabile cele mai eficiente. Poate că se pune prea mult accent pe generarea de electricitate din regenerabile, dar Europa în multe zone dispune de o industrie bine organizată din punct de vedere tehnologic, deci am putea să creăm acele orașe inteligente care să se bazeze pe uh, resurse energetice eficiente, să vedem care este modalitatea cea mai uh, rezonabilă, cea mai inteligentă de a utiliza resursele. Și nu trebuie să ne uităm neapărat la state din uh, Orientul îndepărtat pentru a încerca să le ajungem din urmă, pentru că și noi avem rețele um, care se bazează pe o tehnologie înaintată. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe această utilizare integrată, optimizată, Uh, prin proiecte de creare a unei asemenea orașe inteligente, uh, atunci cred că putem să găsim modalități de scădere a prețului, fie că este vorba de energia fotovoltaică sau de alte tipuri de energie pentru că noi putem până la urmă să producem energie fotovoltaică chiar mai ieftin decât uh, o fac cei din Orientul îndepărtat. Deci, trebuie să uh, ne concentrăm și pe aceste aspecte care țin mai degrabă de or, buna organizare. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au intervenit, domnul Trigas, domnul Bowles, domnul Egan uh, Hofer. În urma acestor două ore de discuții, eu cred că în legătură cu această uh, piață comună energetică sunt multe de spus și așa cum au spus domnul Bolz, cum au spus ceilalți uh, paneliști, Europa trebuie să uh, introducă în rețele exploatarea resurselor regenerabile, trebuie să uh, găsească un uh, raport uh, corespunzător între producția de alimente și în același timp utilizarea terenurilor pentru producția de bioenergie. Eu cred că sunt aspecte esențiale care țin de cotidian, pentru că în gospodării se folosește energia. Europa trebuie să um, dispună de un scenariu care să permită uh, viitorului utilizarea eficientă a energiei. Iar uh, eu nu pot decât să mulțumesc și dau cuvântul doamnei Hauk. Mulțumesc tuturor experților care au vorbit în cadrul acestei a doua runde de prezentări de fiecare dată când avem invitați de acest gen. Uh, ajungem să tratăm aspecte deosebit de interesante. În uh, primul moment chiar am fost surprinsă de faptul că am avut un asemenea accent pe problemele energetice uh, și pe implicarea agriculturii în acest domeniu, dar Deși uh, pe noi ne preocupă acest uh, subiect uh, de multă vreme, asemenea surprize sunt binevenite. Mulțumesc tuturor! Sper ca și raportorul nostru să ne urmărească, pentru că este sarcina sa acum să uh, facă o sinteză a ceea ce am auzit în prima zi a audierilor noastre, să tragă concluziile, iar eu aș vrea să vă atrag atenția încă o dată că la ora 18.30, imediat după încheierea acestor dezbateri, vă invităm la un cocktail în afara acestei săli. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc uh, tuturor pentru aceste intervenții, mulțumesc experților, au fost intervenții uh, de o înaltă ținută. Este evident că eu nu pot uh, decât să trag concluzii care însă nu vor fi uh, la fel de clare pentru că multe idei inovatoare au fost exprimate astăzi și de multe ori aceste idei uh, pot să contravină poate uh, abordării inițiale de către raportor. Nu pot decât să spun că au fost multe idei, uh, inclusiv idei conflictuale, uh, pe care le voi analiza acum pentru a încerca după aceea să le valorific în documentul pe care îl elaborez în clipa de față. În legătură cu cele două runde de prezentări, întrebări și răspunsuri pe care le-am avut, nu pot decât să spun că uh, este sarcina mea în calitate de raportor să elaborez un document uh, în legătură cu următoarea perspectivă financiară. Am urmărit uh, cu atenție prima rundă de dezbatere și grijile mele acum legate de strategia 2020 parcă sunt și mai mari în contextul perspectivei financiare. Toți au fost de acord că acest schimb de opinii a oferit o ocazie să analizăm accentele necesare pentru a ă, nu risca să eșuăm în demersurile noastre dacă nu vom uh, aproba o finanțare corespunzătoare pentru implementarea strategiei 2020. Ar ar fi un eșec dureros pentru Europa, mai ales atunci când ne propunem, de fapt, îmbunătățirea competitivității și o creștere durabilă, o creștere inteligentă în Europa. Această creștere economică inteligentă este un deziderat greu de realizat dacă ne, ne gândim la uh, actuala perspectivă financiară vom vedea că nici măcar în interiorul uh, subcomisiei SURE nu există în clipa de față un punct de vedere unitar. Ar trebui să fie un demers orizontal pentru a utiliza instrumentele financiare existente în clipa de față sau ar trebui să uh, ne configurăm un pilon propriu în contextul următoarei perspective financiare. Sigur că și la această soluție ne putem gândi în cadrul comisiei noastre. Și în acest sens, contribuțiile din prima rundă de expunere au fost importante. Același lucru este valabil și în ce privește cercetarea. Cum arată viitorul. Avem criteriile de coeziune, avem criteriile de excelență, dar este limpede că cercetarea, politica de cercetare și, în general, întreaga politică dedicată unei mai mari competitivități eh, sunt finanțate de, de către fondul de coeziune. Dacă eh, vrem să facem o legătură între strategia 2020 și următoarea perspectivă financiară. Trebuie să um, disociem totuși lucrurile foarte clar, să vedem dacă politica de coeziune trebuie făcută um, dependentă de politica de inovare și de cercetare și în ce privește cel de-al șaptelea program cadru, eh, el ar putea să financeze acele regiuni care corespund cel mai bine criteriilor de excelență. Și eh, în felul acesta, fondurile actuale de coeziune ar putea să se concentreze mai degrabă pe specificul acestui fond pentru regiunile care necesită acești bani. Există un domeniu în care există un punct de vedere unitar. Următoarea perspectivă financiară ar trebui să se concentreze pe educație, cercetare și dezvoltare. Și toți participanții la această dezbatere Uh, și-au pus la dispoziție miliardul pentru aceste domenii. Iar dacă uh, oameni atât de importanți sunt de acord și investesc bani în acest domeniu, trebuie să aibă un motiv serios să o facă. Tocmai de aceea noi uh, vom încerca să facem o legătură între cercetare, dezvoltare, educație, învățământ în următoarea perspectivă financiară în legătură cu cea de-a doua rundă de dezbate privind durabilitatea. Și aici s-a spus că este nevoie de operarea unor modificări semnificative în domeniul energetic. Și asta ne neliniștește puțin uh, în uh, raport cu următoarea perspectivă financiară, pentru că va trebui să îndreptăm greșelile pe care le-am făcut în actuala perspectivă financiară pentru că nu am pus la dispoziție suficienți bani pentru rețelele transeuropene și mai ales în legătură cu ce privește TEN-T, uh, deci structura, infrastructura pentru energie. Aceste lucruri trebuie să fie corectate pentru viitor și este limpede că toți vorbitorii de astăzi au insistat asupra ideii că bugetul și finanțarea Uh, comunitară trebuie să aibă un impact semnificativ asupra investițiile în domeniul infrastructurii energetice. Această dezbatere există deja la nivelul Parlamentului și noi insistăm pe parteneriatele public-private pe care le discutăm și în cadrul Comisiei SURE urmează să ne ocupăm de dezvoltarea acestor mecanisme. Acest lucru este valabil și în ce privește drepturile, certificatele de emisie uh, uh, și valorificarea uh, banilor pentru infrastructura în energie. Până în anul 2015 nu vom avea această problemă pe piață, dar ar trebui deja să medităm asupra acestei strategii. În legătură cu reforma PAC, și în contextul creșterii durabile este clar că suntem de acord cu reforma uh, PAC propusă de comisie și cu obiectivele pe care ea le urmărește, inclusiv în ce privește sporirea competitivității sectorului agricol. un instrument tipic pentru uh, politica bugetară europeană, o constituie și măsurile stimulative în agricultură pentru o creștere durabilă și un uh, raport echilibrat costuri-cheltuieli, inclusiv în ce privește uh, resursele resursele regenerabile și uh, contribuția agriculturii la ele. Bineînțeles că există o sarcină la nivelul politic de a face această proiecție. Experții nu puteau să ia decizii în acest sens dar participanții la cele două runde de dezbateri măcar au putut să ne semnaleze o serie întreagă de probleme, unele dintre ele sunt noi și vor fi utile pentru uh, evaluările noastre viitoare. Ca atare, audierea mi s-a părut a fi un succes și mulțumesc tuturor celor care au participat la ea. Mulțumesc foarte mult, stimate colegi, stimați colegi, stimați oaspeți, doamnelor și domnilor. Ehm, am trecut cu bine de prima zi, am putut constata că strategia de la Lisabona nu ne-a ajutat să ne atingem toate obiectivele, dar suntem optimiști în ce privește strategia Europa 2020, dar un lucru pentru mine este limpede de pe acum și cred că acest lucru este valabil pentru toți. Dacă nu vom cădea de acord asupra măsurilor optime pentru a uh, transpune în practică strategia 2020. Nu vom dispune de bugetul adecvat pentru implementarea acestei strategii, atunci cu siguranță nu Parlamentul European va fi de vină. Dar cu aceste cuvinte vă invit pe toți să participăm la cocktail.